Bună ziua tuturor! Vă urez bun venit tuturor. Vă rog să vă așezați. Începem. Relevant. Începem cu acest moment atât de important uh, în mandatul Parlamentului și anume audierea doamnei comisar desemnată Ilva Johansson. Urez bun venit! Of the Committee of Liberty, Justice and Home Affairs of the European Parliament. Vă urăm uh, bun venit la lucrările Parlamentului European. Vă mulțumim încă o dată pentru prezență. Da, bine ați venit. Vă mulțumim foarte mult. Vreau să vă reamintesc că cum va decurge procedura acestei audieri. În primul rând, potrivit anexei 7 din regulament, care cuprinde liniile directoare pentru aprobarea comisiei, Parlamentul uh, trebuie să evalueze comisarii desemnați pe baza competenței generale, a angajamentului uh, european și a independenței personale. Apoi, trebuie de asemenea să evaluăm uh, cunoștințele legate de portofoliul aferent și în acest caz vorbim despre portofoliul uh, de afaceri interne și trebuie să evaluăm și competențele de comunicare. Vreau de asemenea să vă reamintesc că Parlamentul European a transmis uh, un uh, chestionar pregătitor comisarului desemnat cu două întrebări comune elaborate de conferința președinților și trei întrebări specifice pregătite de Comisia Libe, adică de noi. Doamna comisar de semnat uh, a răspuns în scris la acest chestionar, iar răspunsurile au fost distribuite membrilor acestei comisii în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene. Aș vrea să vă reamintesc faptul că Comisia de Afaceri Juridice nu a formulat obiecții la organizarea acestei audieri și mă refer aici la audierea doamnei comisar desemnat uh, Johansson. Dezbaterea va fi structurată astfel. În primul rând, doamna comisar desemnat uh, este invitată să își prezinte um, poziția cu o declarație orală introductivă de maxim 15 minute. După aceea veți avea timp uh, pentru întrebări și răspunsuri. Vom avea maxim 25 de întrebări din partea membrilor. Ca de obicei, începem cu o rundă de întrebări din partea grupurilor politice în funcție de ponderea acestora în baza sistemului DONT. Avem uh, un uh, slot de întrebări și răspunsuri de câte 5 minute. Astfel, un minut întrebare din partea unui membru, două minute răspuns din partea comisarului desemnat, posibilitatea uh, unei reacții uh, imediate din partea membrului care a adresat întrebarea, un minut, și apoi un minut răspuns din partea comisarului desemnat. Și această primă rundă de întrebări va fi din partea reprezentanților grupurilor politice. Apoi vom avea o a doua rundă de întrebări pe baza distribuției uh, întrebărilor în rândul grupurilor politice și includem aici un reprezentant și din uh, partea membrilor neafiliați. La finalul audierii, doamna comisar desemnat va avea la dispoziție 5 minute pentru o declarație finală vă rog să respectați timpul alocat. Pentru că trebuie să ne asigurăm că timpul de vorbire și timpul alocat uh, dezbaterii este respectat cu strictețe. Altfel, uh, va trebui să intervin eu uh, și să opresc uh, membrii să vorbească dacă depășesc timpul. Nu vreau să fiu nevoit să întrerup pe nimeni, așa că vă rog să fiți cooperanți și să înțelegeți. Interpretarea pentru această audiere este asigurată în toate cele 23 de limbi oficiale. Vă rog să nu vorbiți prea repede astfel încât uh, sistemul de interpretare să funcționeze în mod corespunzător. De asemenea, dezbaterea va fi difuzată live pe, inter- pe intranetul Parlamentului. Veți avea apoi posibilitatea să accesați uh, înregistrarea acestei audieri. Această audiere este deosebit de importantă pentru Comisia Libe în primul rând, va fi singura audiere în care Comisia Libe este responsabilă pe fond. Noi nu împărțim această audiere cu nicio altă comisie, așadar uh, ține în totalitate de competența și jurisdicția Comisiei Libe, mai ales când vorbim despre um, demersurile de legiferare. În baza tratatului de la Lisabona, asta înseamnă că suntem uh, competenți în materie de politici de azil și migrație, uh, politici în domeniul Schengen și gestionarea frontierelor și, de asemenea, politica de securitate internă a Uniunii Europene, inclusiv combaterea uh, criminalității transfrontaliere, terorismului și, bineînțeles, uh, și uh, suntem responsabili și de uh, instituirea procurorului european. Așadar, suntem competenți în aceste domenii de politică la nivel european. Sunt domenii foarte importante care au reprezentat provocări pentru instituțiile europene și statele membre în ultimii ani. Acum îi vom da cuvântul doamnei comisar desemnat Ilva Johansson pentru prezentare. Doamna Johansson, vă rog. Uh, aveți cuvântul timp de 15 minute. Thank you very much, Honorable Chair. Honorable... Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, distinși membrii ai acestei comisii. Mă bucur foarte mult să mă aflu în fața dumneavoastră astăzi. Am înțeles că va fi um, o audiere dificilă uh, și trebuie să recunosc că, deși am emoții, am așteptat cu nerăbdare această audiere, pentru că este un element important al democrației, iar dumneavoastră sunteți reprezentanții direct aleși ai cetățenilor europeni. Dumneavoastră sunteți cei care uh, trebuie să susțineți această audiere și să spuneți uh, dacă pot sau nu să preiau uh, acest mandat. De aceea aștept cu nerăbdare această audiere. Aștept uh, de asemenea cu interes să colaborez cu dumneavoastră în următorii cinci ani. Am fost ministru în cinci guverne diferite din Suedia, sub trei premieri diferiți, toate guverne minoritare cunosc foarte bine modul de lucru și de cooperare cu diferitele grupuri politice și uh, sunt obișnuită să încerc uh, să ajung la compromisuri uh, cu uh, membrii guvernului și cu Parlamentul și voi avea nevoie de această cooperare alături de dumneavoastră. În 2015, Suedia a primit mai mulți uh, refugiați decât orice alt uh, stat membru pe cap de locuitor. În 2015, o treime din uh, toți minorii neînsoțiți care au venit în Europa au ajuns în Suedia. A fost o adevărată provocare. Premierul uh, țării m-a desemnat pe mine să îndeplinesc o responsabilitate specială și anume să coordonez toate acțiunile guvernului în ceea ce privește gestionarea migrației și integrării migranților în Suedia. Sunt mândră că Suedia a oferit adăpost uh, unui număr atât de mare de refugiați în această perioadă și sunt de asemenea mândră că mulți dintre ei au fost integrați în uh, societatea noastră și contribuie la economia țării. Totuși, în același timp, în această perioadă a devenit uh, foarte clar pentru mine că ne lipsește un uh, sistem european uh, funcțional și ușor de gestionat pentru azil și migrație. Avem nevoie de un sistem și de soluții comune și sustenabile pentru migrație la nivel european. Soluții care să fie predictibile atât pentru persoanele individuale cât și pentru societate. Politicile de migrație și securitate sunt importante și uh, se pot întări reciproc. Însă aș vrea să spun uh, foarte clar încă de la bun început că acestea sunt separate. Migrația nu ar trebui să fie privită ca o amenințare la adresa securității securitatea are legătură cu libertatea. Toată lumea în Europa ar trebui să aibă libertatea de a trăi într-o societate bazată pe statul de drept, știind faptul că autoritățile publice fac tot ce le stă în putere pentru a-i proteja și pentru a-i combate pe cei care pun în pericol această libertate. Amenințările la adresa securității sunt și amenințări la adresa societăților noastre. Trebuie să vă spun însă că voi uh, fi uh, vigilentă și mă voi asigura că libertățile pe care încercăm să le protejăm nu sunt puse în pericol de măsurile de securitate luate în acest sens. În ceea ce privește migrația, misiunea mea este să găsesc o nouă cale de urmat, una care funcționează și una care ne respectă valorile. Prioritatea mea majoră va, și va fi un demers dificil, înțeleg acest lucru, este să dezvoltăm un nou pact pentru migrație și azil. Va fi dificil, însă trebuie să vă spun uh, clar că eșecul nu este o opțiune în acest caz. Trebuie neapărat să avem un uh, pact comun european pentru migrație și azil. Am parcurs uh, un drum lung, însă ne așteaptă în continuare provocări complexe și diverse. Acum cred că există un uh, avânt pozitiv să abordăm aceste provocări cu abordare europeană, să clădim uh, punți și nu ziduri între statele membre. Migrația și securitatea sunt prioritare în liniile directoare politice, pentru că trebuie să le oferim cetățenilor un răspuns la problemele uh, de care se preocupă cel mai mult. Și migrația și securitatea sunt uh, primordiale. Migrația și securitatea țin de multe politici în interiorul și în afara Uniunii Europene și de aceea coerența și coordonarea sunt esențiale. Este important să gestionăm migrația într-un mod eficient și predictibil, să protejăm uh, granițele externe și să asigurăm securitatea. Acestea vor fi sarcini extrem de importante importante pentru portofoliul de afaceri interne. De aceea trebuie să găsim un teren comun. Compromisul și colaborarea sunt elementele centrale ale modului de lucru la nivel european și de aceea uh, intenționez să procedez și eu în același mod. Știu că dumneavoastră, uh, membrii ai Parlamentului European și membrii ai acestei comisii, aveți uh, foarte multă experiență și cunoașteți foarte bine acest mod de lucru. Uniunea Europeană se bazează pe valori, iar acestea trebuie să fie principiile noastre călăuzitoare. Am să apăr și am să susțin um, aceste valori în Uniunea Europeană, dar și în relația cu restul lumii pentru noi, uh, este, pentru mine este esențial să ne protejăm democrațiile împotriva populismului și extremismului și de aceea este important uh, să susținem și să uh, vorbim tare despre drepturile omului. Sunt foarte motivată să abordez provocările dificile ale portofoliului de afaceri interne. Nu mi-aș fi dorit un alt portofoliu, pe acesta mi l-am dorit și sunt uh, foarte recunoscătoare că uh, președinta aleasă a Comisiei a dat dovadă de încredere și mi-a încredințat această responsabilitate importantă. Provocările și amenințările cu care ne confruntăm evoluează în mod constant și trebuie să ne adaptăm. Mă voi concentra pe acoperirea lacunelor în abordarea noastră de securitate internă și am să mă asigur că Uniunea este la înălțimea acestei sarcini. Scopul meu este să construim o Uniune a securității eficientă bazată pe uh, fundațiile dezvoltate în ultimii 5 ani. Ceea ce înseamnă să ne asigurăm că leg legile în vigoare sunt cu adevărat puse în aplicare. Trebuie să acoperim uh, lacunele restante în cadrul nostru de securitate, criminalitatea organizată, drogurile, traficul de persoane, abuzul uh, copiilor și exploatarea sunt uh, priorități pentru mine. Prea adesea, membrii cei mai vulnerabili ai societățile noastre sunt victimele acestor activități. Eu consider cu putere că societatea trebuie să le protejeze și voi fi avocatul cel mai puternic al acestor persoane. Voi încerca să reduc uh, terenul pe care teroriștii activează, uh, își finanțează și își desfășoare atentatele. Uh, combaterea oricărei forme de radicalizare reprezintă o prioritate pe mea. Aș dori să laud raportul Comisiei TER. Recomandările mei lor vor fi o, o foaie de parcurs pentru mine în activitatea mea. Uh, dacă vrem să avem un uh, impact puternic, uh, trebuie să avem o cooperare foarte bună în domeniul aplicării legii, cu atât mai mult cât, cu cât amenințările de securitate evoluează cât mai repede și în acest domeniu Europol va juca un rol cheie. Eu mă angajez pe o abordare bazată pe fapte. Scopul meu, în portofoliul meu, este să aplic principiul unei mai bune reglementări pentru pregătirea viitoarelor propuneri care țin de portofoliul meu. În ceea ce privește migrația, cu toții sunteți la curent cu faptul că dezbaterile au fost uh, anevoioase și uh, au, fost, uh, au dus la dezbinări. Trebuie să avem soluții comune, ușor de gestionat, uh, durabile și predictive, uh, predictibile în acest domeniu. Uh, Uh, cu sosirea noii comisii avem un uh, moment uh, potrivit și am o misiune foarte clară din partea președintelui ales să propun un nou pact privind migrația și azilul. Abordarea mea va fi următoarea. În primul rând, voi asculta cu mare atenție diversele puncte de vedere pentru a ajunge la un teren comun. Bineînțeles, voi discuta cu Parlamentul, dar și bilateral cu toate statele membre uh, de la Consiliu. După ce îmi voi prelua funcția, dacă îmi acordați votul de încredere, intenționez uh, să mă întâlnesc bilateral cu toate statele membre și vă voi uh, informa în legătură cu aceste întâlniri. Vom discuta de politicile de migrație, azil, combaterea migrației clandestine, consolidarea granițelor externe, returnarea, uh, căile uh, legale de migrație, integrarea și cooperarea cu partenerii din afara Uniunii Europene. Această abordare uh, holistă se va baza și pe examinarea propunerilor pe care de, deja le avem în vigoare și este foarte important pentru mine să introducem și dimensiunea de gen în toate acțiunile noastre. Știu că comisia dumneavoastră a uh, depus eforturi susținute în mod cu adevărat european uh, pentru a defini o poziție inițială uh, privind multe din instrumentele de azil. Această activitate este foarte valoroasă pe care va trebui să continuăm să construim. Soluțiile durabile, bazate pe solidaritate și răspundere, trebuie să fie o uh, linie directoare în activitatea noastră. Aș dori să uh, închidem uh, lacunele între azil și returnări. Trebuie să ne onorăm valorile și răspunderea juridică pe care trebuie să le, le acordăm celor care au nevoie de protecție internațională. Trebuie să ne asigurăm că cei care nu au dreptul să stea pe teritoriul europene se întorc acasă. Anul trecut, doar o treime din cei care ar fi trebuit trebuit să plece sau întors cu adevărat. Cred că un sistem credibil și durabil de azil are nevoie de o politică de returnări funcțională, dar și umană, uh, respectând pe deplin principiul de non-refoulement uh, din uh, legislația internațională. Liniile politice, de asemenea, pun accentul pe căile legale de migrație înspre Uniunea Europeană. Și, după părerea mea, avem aici o parte din soluție. Ar trebui să ne mândrim de faptul că partea deci Europa a asumat 15%, uh, 50% uh, îmi cer scuze, anul trecut, uh, partea de relocări la nivel mondial. Dar trebuie să depunem eforturi și voi coopera cu statele membre pentru a dezvolta coridoare umanitare acolo unde e nevoie. Nu, trebu- nu mai trebuie să tolerăm ca oamenii să moară, să se nece în Marea Mediterană. Un element foarte important din acest nou pact privind migrația și azilul uh, va fi reprezentat de o abordare durabilă și permanentă de uh, salvare și uh, căutare și salvare trebuie să renunțăm la soluțiile ad hoc. Datoria noastră morală este să salvăm vieți pe mare. Și aici uh, trebuie să combatem activitatea călăuzelor și a traficanților. Uh, trebuie să distrugem uh, modelele de afaceri ale traficanților și rețelele criminale care stau la baza lor. În primul rând, aș dori să subliniez riscul cu care ne confruntăm în ceea ce privește una dintre cele mai mari realizări europene, spațiul Schengen. Aș dori să ne întoarcem la un spațiu Schengen fără controle interne. Acesta va fi un adevărat obiectiv cheie pentru mine. Cu cât noul pact privind migrația și azilul va fi mai de succes, cu, a, cu cât uh, uh, paza de, coardă, de, de coastă și de frontieră va fi mai eficientă asistată de către Frontex, cu atât uh, vom combate mai eficient activitatea traficanților și cu atât încrederea în zona Schengen va fi mai mare. Și asta, de asemenea, va permite extinderea suplimentară a spațiului Schengen. Deci, obiectivul meu este să avem o politică de migrație și de securitate care să funcționeze pentru cetățeni, să fie echilibrată și echitabilă, dar mai ales care să se bazeze pe valorile noastre fundamentale. Sunt uh, conștientă de faptul că acest portofoliu este un portofoliu dificil. Asta mi s-a spus uh, în ultimile trei săptămâni, de când uh, candidatura mea a fost prezentată. Dar trebuie să facem progrese în acest domeniu Ehm, nu avem cum să nu uh, progresăm, aceasta va fi o prioritate pentru mine, dar voi avea nevoie de ajutorul dumneavoastră, de experiența și de expertiza dumneavoastră în acest domeniu pentru a face progresele necesare. Deci e o adevărată onoare pentru mine și sper să primesc uh, acest portofoliu și aștept cu nerăbdare să cooperez cu dumneavoastră în acest domeniu. Mulțumesc! Stimată doamnă comisar desemnată, doamnă Johansson, vă mulțumim pentru prezentarea dumneavoastră de adineori. Acum a venit momentul să dau cuvântul deputaților, începând cu coordonatorii grupurilor politice. Începem cu lista vorbitorilor. Vă reamintesc, fiecare are două minute la dispoziție pentru a adresa întrebare, după care va primi răspunsul, după care un minut suplimentar pentru fiecare. Începem cu grupul Popular, domnul Thomas Tobe. Vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, dați-mi voie înainte de toate să-i urez bun venit uh, doamnei comisar desemnată și să salut faptul că dumneai vorbește de apărarea valorilor noastre comune europene. Sper că asta înseamnă că dumneai va sprijini și modul european de trai. Întrebarea mea însă se referă la securitatea noastră comună vedem uh, cum uh, întâmpinăm probleme considerabile cu traficul de arme și droguri care traversează frontierele. Există tot mai multe grupări criminale organizate, mobile, care se deplasează prin Europa. Vă întreb așadar, ce pași sunteți dispusă să faceți, uh, să măriți bugetul pentru Europol, de pildă, să vă asigurați că avem uh, un centru pentru a combate, de pildă, infracțiunile imobiliare? Vă rog, aveți cuvântul pentru a răspunde, doamna Johansson. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc, domnule Tobe, pentru întrebări. Cred că este absolut esențial să ne apărăm valorile comune. Atât. Însă nu trebuie să fim naivi. Valorile importante pe care se clădește Uniunea Europeană sunt la ora actuală amenințate, amenințări pentru statul de drept este amenințat, drepturile minorităților de asemenea comunitățile evrești sunt, uh, se tem din nou, sunt victimele hărțuirii, femeile care nu au uh, dreptul de a decide în ce privește propriul viitor. Iată de ce cred că este deosebit de important pentru Comisie să apere aceste valori fundamentale. Și securitatea este strâns legată de toate acestea, pentru că atunci când nu putem combate crima organizată cum trebuie, după cum spuneați, arme, explozibili, droguri trec frontierele și ne influențează societățile ca o adevărată o travă. Atunci când oamenii nu simt că sunt apărați, de societate în fața infracțiunilor și delictelor. Vedem cum uh, grupările de crimă organizată devin tot mai uh, se profesionalizează tot mai mult și noi trebuie să ne intensificăm eforturile pentru a lupta împotriva lor. În ceea ce privește delictele imobiliare, este una din prioritățile noastre, de altfel, pentru Europol, decizie luată împreună cu statele membre. Iată așadar un subiect uh, de importanță prioritară. Un minut pentru reacție. Vă mulțumesc, doamnă comisar. Înțeleg că apărați uh, valorile noastre comune, dar aș vrea să ne dați lămuriri suplimentare dacă veți sprijini și modul european uh, de viață. E important, într-adevăr, după cum spuneați, ca Europol să se concentreze mai mult pe delictele imobiliare, însă întrebarea mea viza mai degrabă următorul lucru. Sunteți deschisă să discutăm despre crearea unui centru specific pentru a combate aceste, aceste forme de delicte, un lucru pe care nu toate țările sunt în măsură să-l facă la ora actuală. De asemenea, în ceea ce privește securitatea, știu că se fac eforturi acum pentru a asigura securitatea frontierelor noastre. Aș vrea să știu, dacă aveți timp, bineînțeles, dacă ne puteți spune mai mult despre cum uh, intenționați să asigurați uh, securitatea la frontiere. Vă rog, doamnă Johansson. Mulțumesc foarte mult, bineînțeles, că sprijin modul european de trai. E vorba de valorile noastre și cred că este cât se poate de important să ne ridicăm la înălțime și să apărăm aceste valori Cred că, pe bună dreptate, este un domeniu de interes pentru comisia actuală. În ceea ce privește delictele imobiliare, dacă ar trebui să, li se dea, dacă ar trebui să existe un centru sau nu, cred că nu îmi revine mie uh, capacitatea de a răspunde astăzi, pentru că încă nu mi-am asumat mandatul deocamdată. Așa că haideți să ne gândim, să ne luăm timp, să vedem care ar trebui să fie finanțarea adecvată pentru Europol și care ar trebui să fie domeniile de prioritate pentru anii următori. Vă mulțumesc. Acum uh, dau cuvântul colegului nostru Claude Moraes. Un minut. Commissioner designate, um, Doamnă comisar desemnat, așa cum ați spus în declarația introductivă, aveți experiență în domeniu. Am văzut uh, scene îngrozitoare du- duminică în uh, tabăra de refugiați uh, din Grecia și știm că în portofoliul dumneavoastră v-ați ocupat de aceste aspecte și de multe ori acest portofoliu atrage după sine și o politică destul de mm, Uh, vehementă. Spuneați de multe ori că eșecul nu este o soluție și că este important să găsim uh, soluții sustenabile bazate pe solidaritate. Asta a spus de câteva ori în uh, declarația dumneavoastră. Însă problema aici, în Parlamentul European, este că timp de mulți ani am, obișnuit, am obținut majoritate pe multe dosare majore, Dublin, refugiați și așa mai departe. Am reușit să facem acest lucru în Parlamentul European, în toate grupurile politice am reușit, însă Consiliul a blocat totul de fiecare dată și aceasta este problema. Întrebarea mea pentru dumneavoastră este următoarea. Ce veți face ca să faceți progrese în acest domeniu critic? Vă rog, doamna Johansson. Mulțumesc foarte mult, domnule Moraes, pentru această întrebare foarte pertinentă. Sunt pe deplin conștientă că Parlamentul a reușit, într-un mod cu adevărat european, să colaboreze și să ajungă la compromisuri pentru o soluție comună. Însă, într-adevăr, a existat o, un blocaj în Consiliu și asta se întâmplă de mulți ani. Misiunea mea este să deblochez acest blocaj și va trebui să fac uh, tot ce este necesar pentru a reuși. Așa cum am spus, uh, voi discuta la nivel bilateral cu toate statele membre pentru a afla care sunt uh, domeniile cele mai importante de interes pentru fiecare și care trebuie privite poate dintr-o perspectivă diferită. Și nu pot uh, spune exact uh, cum Uh, voi proceda, cum se va face acest lucru, pentru că mai întâi va trebui să ascult și va trebui să țin la curent uh, Parlamentul cu privire la acest dialog, pentru că dumneavoastră sunteți cei care ați reușit până acum uh, să um, ajungeți la acorduri. Mie mi s-a încredințat acest portofoliu și această misiune de a găsi un nou pact pentru azil și migrație. Pentru că am experiență în domeniu. Am uh, ocupat uh, de dosare dificile pe care le-am dus la bun sfârșit uh, în cariera mea politică. Și bineînțeles că mă voi folosi de toate aceste aturi pe viitor și voi avea nevoie și de sprijinul Parlamentului și de membrii cu experiență din această comisie. Însă cred că este posibil Thank you. Back to you, Mr. Moraes. Mulțumesc, domnule Moraes, pentru o reacție. Recunosc că uh, nota pozitivă din uh, intervenția introductivă și din acest răspuns. Însă aș vrea să vă întreb un lucru. Da, într-adevăr, Consiliul a blocat totul și poate să o facă încă o dată. Poate că noul dumneavoastră pact nici nu va ajunge să fie adoptat. Însă întrebarea mea pentru dumneavoastră este următoarea. Avem uh, vot cu majoritate calificată prevăzut în tratate. Dumneavoastră veți uh, asigura respectarea tratatelor. Veți uh, cere statelor membre să facă acest lucru? Dacă nu veți obține majoritate, atunci ce alte metode avem ca să reușim? Pentru că altfel vom eșua din nou în aceste domenii critice pentru Uniunea Europeană. Aveți cuvântul, doamna Johansson. În primul rând, cred că este mai bine să avem această nouă posibilitate de a clădi un nou pact uh, pentru migrație și azil, ca să avem ambele subiecte în același loc. Cred că este important să găsim uh, teren comun. Dacă voi fi uh, confirmată începând cu 1 noiembrie, atunci voi încerca să găsesc cel mai larg compromis posibil. Acesta este și scopul meu, să aduc pe toată lumea de partea mea. Dar, până la urmă, chiar avem nevoie de un nou pact. Thank you. Now the floor goes to the representative of... Dau acum cuvântul reprezentantului uh, grupului Renew, domnul Tudorache. Aveți cuvântul un minut. Thank you, Chair. Uh, dear Commissioner. Mulțumesc, Stimată doamnă comisar desemnat, eu aș dori să vă pun o întrebare legată de spațiul Schengen, care a devenit uh, sinonim cu integrarea europeană și este unul dintre rezultatele cel mai concrete în ochii cetățenilor. Cu toate acestea, mai multe state membre uh, nu au respectat regulile, au introdus uh, controle la granițe, și Comisia a propus legislație ca să le legitimeze în loc să le desfințeze. Uh, există și alte state membre, uh, Bulgaria, România și Croația, respectă regulile uh, și criteriile pentru spațiul Schengen solicitate de către Parlamentul European, dar care sunt ținute la poarta Schengen datorită unui proces politic. Nimeni nu știe când aderarea acestor state la spațiul Schengen se va întâmpla sau dacă se va întâmpla. În răspunsurile dumneavoastră spuneți că o prioritate pentru acest nou pact pentru migrație va fi un spațiu Schengen funcțional național. Dar regulile Schengen nu sunt respectate chiar acum uh, când vorbim. Ce veți face concret și până când pentru a vă asigura că una dintre cele mai mari, mari înfăptuiri ale europene uh, nu uh, e ținută prizonieră sau chiar pierdută în această dezbatere politică legată de Pactul pentru Migrație? Mulțumesc, domnule Tudorache, pentru această întrebare. Așa cum am spus uh, și în uh, uh, prezentarea mea introductivă, pentru mine prioritatea este un spațiu Schengen uh, cu totul funcțional. Și în uh, scrisoarea mea de misiune uh, se spune același lucru. Deci va fi o prioritate pentru mine. Sigur că asta implică și dialogul cu țările care au aceste controle la granițele interne, de care dorim să ne dezbărăm. Însă, trebuie să ne mai dăm seama că există totuși o legătură între un uh, spațiu Schengen pe deplin funcțional și unele dintre dosarele care fac parte din uh, pachetul pentru azil în situația actuală, regulile pentru, din regulamentul uh, Dublin nu funcționează cu adevărat bine. Sigur că există o legătură de care trebuie să ținem cont, dar nu ne putem permite să așteptăm. Sunt de acord cu dumneavoastră în această privință. Domnule Tudorache, doamnă comisar, știu că nu e ușor să dai într-un astfel de context un răspuns de tip da sau nu, dar vă lansez o astfel de întrebare veți uh, lansa procedura de infringement împotriva statelor membre care mențin aceste controle interne la uh, frontiere, ne respectând uh, regulile pentru spațiul Schengen. Și apoi, cum veți negocia cu Consiliul și cu statele membre pentru a finaliza spațiul Schengen? Aveți un orizont temporal pe care vi-l acordați în această privință? Doamna Johansen. Mulțumesc! Bineînțeles că o, în ultim recurs, ă, rolul comisiei este să lanseze o procedură de infringement la care vom putea apela. Dar dacă voi fi confirmată și voi prelua mandatul uh, pe 1 uh, noiembrie, nu cu asta voi începe. Cred că e mai bine să încep un dialog cu țările respective și să găsim uh, soluții în alte domenii înainte de a începe procedura de infringement. În ce privește orizontul temporal, calendarul și cum ar trebui să interacționăm, o să revin la aceste aspecte după ce îmi voi fi preluată funcția și vom putea discuta aceste aspecte împreună. Mulțumesc. În numele verzilor are cuvântul doamna Stric. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Stimată doamnă comisar desemnată, noua comisie continuă să se concentreze pe cooperarea externă drept parte esențială a politicilor migratorii ale Uniunii, în timp ce practicile actuale din Turcia și Libia ne fac să ne îngrijorăm. Turcia amenință să deporteze un milion de refugiați înapoi în Siria, în ciuda acordului UE-Turcia, iar cooperarea cu Libia, de fapt, crește riscul încălcării drepturilor migranților atunci, având în vedere că sunt duși înapoi într-un uh, context uh, deplorabil înapoi în Libia. Când vorbeați uh, de evaluarea și monitorizarea respectării drepturilor omului în toate formele de cooperare formală și informală cu țările terțe. Da, inițiativă demnă de lăudat, însă ce pași veți lua pentru a realiza acest lucru concret și cum veți informa Parlamentul în ce privește rezultatele? Vă veți asigura că monitorizarea include și evaluări transparente și independente? Veți face un studiu de impact pe care să-l împărtășiți cu noi înainte ca Uniunea Europeană să inițieze acorduri de cooperare de acest fel pentru a preîntâmpina orice abuzuri. Aveți două minute pentru răspuns, doamna Johansson. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Stric. Au fost multe întrebări. Dați-mi voie să încep cu situația din Libia. Da, este groaznică groaznică pentru refugiați. Aceștia sunt blocați acolo în condiții în care niciun om, nicio ființă umană nu ar trebui să trăiască. Aceasta e realitatea. Comisia și Uniunea Europeană colaborează cu un alt comisariat ONU pentru refugiați și Organizația Internațională pentru Migrație pentru a îi scoată pe oameni din acest blocaj din Libia. Iată cum putem crea aceste coridoare umanitare pentru a-i ajuta pe oameni să iasă din Libia și pentru a contribui la relocarea lor în statele membre ale Uniunii Europene. Iată cum, iată pe ce făgaș aș vrea ca politica migratorie să se dezvolte ulterior. Bineînțeles, trebuie să mă bazez aici pe disponibilitatea statelor membre de a primi uh, migranți relocați. Pentru că vom avea uh, am avut în uh, ultimii ani un număr considerabil al uh, relocărilor în Uniunea Europeană, lucruri de care sunt mândră și cred că trebuie să continuăm pe această cale, pentru că așa am putea într-adevăr, ajuta acele persoane care sunt blocate în Libia. Doamnă Stric, o reacție? Mulțumesc, însă eu amintisem Turcia și Libia drept exemplu al felului în care această cooperare încalcă drepturile migranților. Da, e lăudabil că încercați să diminuați aceste abuzuri, însă întrebarea mea este cum ne putem asigura că drepturile fundamentale uh, nu uh, devin victimele acestei cooperări. Dacă ați răspuns cu seriozitate în scris că drepturile migranților reprezintă un aspect important al cooperării externe, veți fi dispusă să faceți primul pas și anume a se a vă asigura că studiile de impact și că se va face un studiu de impact și o monitorizare independentă și uh, că acest lucru de asemenea este esențial în uh, respectarea promisiunii dumneavoastră, și anume că drepturile migranților sunt un aspect important. Dacă da, atunci eu voi fi alături de dumneavoastră. Este foarte important pentru noi și sper să nu primesc un nou răspuns evaziv. Încercați să răspundeți concret, dacă sunteți dispusă să faceți acest lucru. Un minut, doamna Johansson. Doamnă Stric, înainte de toate, dați-mi voie să vă spun că Cooperarea UE cu Turcia și Libia nu este o cooperare care uh, se face vinovată de încălcarea drepturilor migranților. Se înregistrează într-adevăr încălcări ale drepturilor omului și ale migranților, dar nu din cauza cooperării. Prin cooperare și cu autoritățile ONU putem veni în ajutorul migranților. Cred că trebuie să continuăm cu acordurile cu țările terțe și o parte importantă a acestor acorduri ar trebui să prevadă crearea unor căi legale de migrație spre Uniunea Europeană. Iată de ce avem nevoie de cooperare cu țările terțe când vine vorba de migrație. Eu voi informa Parlamentul și îl voi implica cu mare plăcere când vine vorba de încheierea acestor acorduri. Mulțumesc acum pentru grupul ID, are cuvântul doamna Tardino, un minut. Vă mulțumesc, doamnă comisar desemnată. Eu și colegii mei avem o întrebare legată de întrebarea anterioară la care nu am auzit un răspuns concret. Dumneavoastră vorbiți de găsirea unei căi de mijloc între principiul responsabilității și al solidarității. Lucru care știm că nu a fost pus în aplicare cum trebuia în politica migratorie. Rezultatul de astăzi lasă mult de dorit. Țările de, în avangardă sunt lăsate singure să gestioneze acest fenomen de amploare epocală. Eu aș vrea să înțeleg când vorbiți de un compromis eh, echilibrat, la ce anume vă referiți? Vorbiți despre o formă de repatriere, repatriere care să nu fie doar solidară? Îmi cer scuze, vorbiți de o formă de repartizare care să nu fie doar eh, solidară? Sau fenomenul migratoriu va fi în continuare gestit pe baza, gestionat pe baza unui acord, unui pseudo-acord cu state terțe, așa cum s-a întâmplat până acum? Vă rog, doamna Johansson. Sure, I've Mulțumesc foarte mult. Nu sunt uh, sigură că am uh, urmărit uh, foarte bine întrebarea dumneavoastră, dar puteți uh, să îmi cereți lămuriri ulterioare. Statele membre se confruntă cu realități noi și în noul pact pentru azil și migrație nu putem să ignorăm faptul că realitățile, nu putem să ignorăm realitățile geografice europene, de aceea avem nevoie de un mecanism de solidaritate, astfel încât să avem o repartizare adecvată în Uniunea Europeană. Dar uh, Așa cum am înțeles din întrebarea dumneavoastră, mă întrebați uh, dacă și cum vom gestiona migranții în afara Uniunii Europene? Aceasta a fost întrebarea dumneavoastră? Ne puteți da mai multe amănunte? Eu vreau să știu exact la ce anume vă referiți când vorbiți de un angajament echilibrat. Dacă fluxurile migratorii și politica migratorie, migranții vor fi în planul dumneavoastră vor fi repartizați în mod obligatoriu sau, din potrivă, cu caracter voluntar? Și aici am vrea lămuriri. Corect. Wow, acum ați înțeles mai bine. Uh, Așa cum, am, cum i-am răspuns mai devreme domnului Moraes, va fi o sarcină dificilă să ajungem la o înțelegere și să deblocăm situația de blocaj uh, din Consiliu. Nu pot uh, să am un răspuns uh, legat de, de deblocarea situației înainte să încep această călătorie. Însă, mecanismul de solidaritate nu este voluntar și nu ar trebui să fie voluntar în Uniunea Europeană. Trebuie să ne ajutăm unii pe ceilalți în Uniunea Europeană și există modalități concrete de a face acest lucru. Va trebui să revenim uh, la această discuție după ce voi evalua situația și după ce vom discuta noi pași pentru noul pact de azil și migrație. Dacă doriți un minut suplimentar, puteți să-l folosiți. Da. Până în ziua de astăzi nu am primit un răspuns, de fapt, deci luăm notă de acest lucru. Am o Urm- altă întrebare rapidă. Vorbiți de respectarea principiului de nereturnare și al uh, procesului echitabil, principii fundamentale în interiorul comunității europene. Însă, fiecare proces just presupune un cost care pe care îl suportă țările unde sosesc migranții. Credeți că Europa poate rezolva această problemă? Sorry, can you repeat that question? Îmi cer scuze, puteți repeta această întrebare? Vă rog. Mă refer la ce spuneați, uh, la răspunsul pe care l-ați dat în scris. Vorbiți de respectarea principiului de nereturnare, non-refoulement și al procesului echitabil, al procesului just. Pentru a asigura un proces echitabil în interiorul fiecărui stat membru pentru fiecare migrant, asta presupune un cost. Și atunci mă întreb dacă intenția Europei este aceea de a ajuta statele membre, mai ales cele care sunt în prima linie, să le ajute când vine vorba de această povară financiară. Yes, thank Doamna Johansen, mulțumesc. Fiecare stat membru are obligația de a primi uh, cererile de azil, de a le prelucra și de a se asigura că realizează procedurile de returnare și dacă returnarea nu este posibilă, se aplică principiul non-refoulement. Aceasta este responsabilitatea statelor membre, iar Comisia Europeană poate să sprijine statele membre în acest proces, dar nu este opțională um, aplicarea acestor principii fundamentale din tratatele noastre și din uh, convențiile internaționale. Așadar, uh, fiecare stat membru are această responsabilitate, iar Comisia Europeană poate doar să ofere asistență și de aceea noi trebuie să cooperăm și avem nevoie de acest pact comun. Acum, din partea ECR, domnul Procacini. Un minut. Afternoon, Mrs. Johansson. Mulțumesc, bună ziua, doamna Johansson. Spuneați că sunteți gata să sprijiniți uh, acordurile temporare pentru debarcarea persoanelor salvate în Mediterană. În mod implicit, susțineți declarația comună din uh, Malta, semnată în urmă cu 10 zile, care, aș dori să vă reamintesc, implică un număr uh, limitat de state membre și urmează să fie aplicată doar uh, persoanelor salvate pe mare, având în vedere că doar 9% din sosiri uh, decurge din uh, operațiunile de căutare și de salvare, ce facem cu cei 91% dintre debarcări, care sunt numite Ghost Landing of uh, Migrants, deci migranți uh, fantome care debarcă. Cum ne asigurăm că această declarație de la Manta nu uh, acționează ca un nou factor de atracție, mai ales uh, pentru ONG-urile implicate în operațiunile de salvare? Domnule Procacini, vă mulțumesc pentru această întrebare. Acest acord temporar, semnat lunea trecută la Malta, este temporar urmează să fie discutat la următorul Consiliu JAI de săptămâna viitoare. Vom vedea dacă vor fi uh, alte țări care vor uh, semna această declarație. Eu cred că este un progres, este un acord temporar și denotă uh, disponibilitatea statelor membre de a coopera și de a găsi soluții în acest domeniu foarte important. Însă, trebuie să vă spun din capul locului, aceste acorduri uh, temporare nu înlocuiesc o soluție durabilă pentru operațiunile de salvare și de, căutare și de salvare. Asta am spus și eu în scrisoarea mea de uh, misiune. Și nu împărtășesc uh, punctul nostru, uh, dumneavoastră de vedere că salvarea de vieți pe mare și debarcarea lor în mod adecvat este un factor de atracție. Domnule Procacini, un minut pentru o întrebare suplimentară. Deci, spuneți că veți încerca să obțineți uh, o soluție durabilă de salvare cu scopul de a înlocui soluțiile temporare, precum cea din Malta. Dar în acest cadru, vă angajați public, acum, odată pentru totdeauna, că doar cei care cu adevărat uh, Uh, pleacă din țara lor uh, pentru a scăpa de persecuție și de război, vor fi găzduiți în Uniunea Europeană, excluzând uh, migranții economici și climatici astfel. Doamna Johansen, aveți cuvântul pentru răspuns fiecare persoană care depune o cerere de azil are dreptul să participe la procesul de aplicație și să primească o decizie deci că poate beneficia de protecție internațională sau nu. Nu putem ști dinainte. Dar sunt de acord cu dumneavoastră că migranții economici sau ar trebui să găsim alte uh, uh, moduri, uh, căi uh, legale, atât pentru relocare cât și pentru migran- migranții uh, neclandestini care vin în Europa. Suntem un uh, continent în plină îmbătrânire. Vom avea nevoie de mână de lucru pentru a contribui la economia noastră și cred și aștept cu nerăbdare să găsim uh, căi uh, legale pentru ca lucrătorii calificați să poată veni în Europa pentru a-și aduce contribuția la economia europeană. Mulțumesc, mulțumim doamnă Johansson. În numele GUE, doamna Cornelia Ernst. Aveți cuvântul. Share. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Da, sincer, sunt un pic uh, uimită că nu ați uh, adus în discuție cooperarea în uh, domeniul uh, aplicării legii. În răspunsul dumneavoastră în scris spuneați că una din prioritățile dumneavoastră în ceea ce privește cooperarea în domeniul aplicării legii va fi acela de a asigura că inovarea tehnologică uh, ne permite, e, va fi integrată pentru a ne permite să facem față noilor provocări tehnologice. Vreau să vă întreb, la ce anume vă referiți uh, când vorbiți de inovarea tehnologică pentru uh, forțele de aplicare a legii? Ne puteți da un exemplu concret? Uh, Și cum vă veți asigura că această inovare tehnologică nu duce la încălcarea drepturilor fundamentale și uh, nu uh, contravine protecției drepturilor fundamentale? Vă mulțumesc, doamnă Ernst. Este o întrebare foarte importantă și foarte relevantă, cea pe care mi-ați adresat-o. Două aspecte importante aici. În primul rând, atunci când apare o nouă tehnologie și se dezvoltă, uh, Vedem cum uh, grupările de crimă organizată le adoptă foarte repede și folosesc aceste noi tehnologii. Iată de ce trebuie să ne ridicăm la înălțime pentru a-i combate. Bineînțeles, nu putem um, să ieșim în fața oamenilor uh, și să le spunem, mai ales când au fost victime la unor astfel de atacuri, că nu putem face nimic. Iată de ce este important să facem ceva. De asemenea, când vine vorba de introducerea unor noi uh, tipuri de tehnologie în scopul uh, protejării cetățenilor, este important să ținem cont că e important să luăm inițiative care chiar îi protejează pe oameni. Nu să spunem doar că asta intenționăm să facem, este important să avem evaluări și să ne asigurăm că, într-adevăr, uh, lucrurile se schimbă pe teren, nu doar că încercăm să ne arătăm mușchii, ci că de fapt chiar facem ceva pentru cetățeni în practică. Este cât se poate de important întotdeauna să protejăm drepturile fundamentale. Uneori acest lucru e pus pe ultimul loc. Cred că ar trebui să fie însă luat în considerare de la bun început când venim cu noi propuneri în domeniu. Mulțumesc, doamnă Ernst! Aș vrea să fiu un pic mai specifică. Ce părere aveți despre tehnologia de recunoaștere facială în uh, zonele publice? Sunt uh, aspecte care deocamdată nu sunt reglementate la nivelul Uniunii. Anumite țări eh, elaborează la ora actuală sisteme de supraveghere a unor orașe, în totalitatea lor, recurgând la inteligența artificială, în timp ce altele au interzis acest eh, mod de supraveghere. Intenționează veniți cu abordare coordonată la nivelul Uniunii aici sau nu? Da, mulțumesc, eh, doamnă Ernst, pentru această întrebare. Trebuie să vă spun că este o întrebare mult prea amănunțită, mult prea detaliată și nu cred că ar fi inspirat să vă răspund astăzi. Ar trebui să revin ulterior cu mai multe amănunte. Mulțumesc, doamnă Johansson. Acum uh, a venit clipa să trecem la cea de-a doua rundă de întrebări. Membrii Comisiei Libe care doresc să vă pună întrebări în ordinea reprezentării grupurilor politice. Începem această a doua rundă cu domnul Sarsalejos de la Partidul Popular. Vă rog, aveți cuvântul. Doamnă comisar de Semnat, în ultimii ani au fost comise atacuri uh, teroriste îngrozitoare în Europa. Și în același timp, uh, multe atacuri au fost uh, dejucate de poliție și de serviciile de informații au fost adoptate măsuri uh, de combatere a terorismului și totuși toate formele de terorism reprezintă în continuare o mare amenințare la adresa securității. Sper că această combatere a terorismului va fi una dintre prioritățile dumneavoastră majore. Care credeți că este provocarea cea mai presantă în lupta împotriva terorismului și cum veți face fața acestor provocări, mai ales uh, având în vedere uh, contextul actual de punere în aplicare a legii, credeți că sistemul pe care îl avem acum este capabil să facă față provocărilor și cum veți aborda problema teroriștilor uh, sau luptătorilor uh, teroriști străini care revin în uh, țările noastre? Veți propune o legislație nouă pentru victimele terorismului sau prevedeți alte măsuri concrete în, aceast, în acest sens? Pentru că Parlamentul anterior a convenit că este nevoie de mai multe măsuri pentru sprijinirea victimelor terorismului. Doamna Johansson, mulțumesc foarte mult pentru că ați menționat problema terorismului. Este un subiect extrem de important. Ați întrebat uh, care este lucrul cel mai important pentru mine și eu aș spune că încrederea. Avem nevoie de mai multă încredere reciprocă între statele membre, între autorități, astfel încât să putem să combatem terorismul. Trebuie să clădim și să dezvoltăm încredere reciprocă. Este lucrul cel mai important. Și sigur că putem să avem și noi modalități uh, de a crește interoperabilitatea și cooperarea între experți. Însă cred că încrederea este primordială. Putem să facem mai multe în această privință dacă lucrăm uh, mai strâns uh, între statele membre și în materie de cooperare judiciară. Apoi vorbim despre combaterea radicalizării. Este un alt subiect extrem de important. Este o misiune care trebuie privită în mod holistic în fiecare stat membru. Însă Uniunea Europeană poate să-și ofere sprijinul și poate să își pună la dispoziție expertiza în domeniu. Cred că este foarte important acest lucru. În ceea ce privește luptătorii teroriști care s-ar putea întoarce în țările lor, bineînțeles că aceasta este o decizie pe care trebuie să o ia fiecare stat membru în parte. Însă Comisia poate să faciliteze cooperarea pentru ca vinovații să ajungă în fața justiției și să fie pedepsiți pentru actele teroriste. Aveți un minut pentru întrebări ulterioare. Aș vrea câteva clarificări mai ales uh, că vorbim despre amenințările la adresa securității. În uh, răspunsurile scrise, spuneați că reintroducerea controlelor la frontieră ar trebui să fie o soluție de ultimă instanță doar când sunt necesare pentru a răspunde la amenințări grave. Dar ați spus, pe de altă parte, că există un număr foarte mare de deplasări secundare care au dus la această problemă cu Schengen. Credeți că aceste deplasări sau mișcări secundare reprezintă un risc la adresa securității și justifică astfel reintroducerea controlelor la frontiere în spațiul Schengen? Și mai mult, credeți că o revizuire a codului frontierilor Schengen uh, va fi necesară? Doamna Johansson, vă rog. Domnule Sarsalehos, uh, trebuie să ținem uh, cont și de aceste mișcări secundare, de aceste deplasări uh, secundare atunci când vom elabora noul pact pentru migrație și azil. Însă nu cred uh, că este mm, locul cel mai important în care putem combate terorismul. Sunt teroriști născuți în Europa, care nu vin din afară, practic se, sunt crescuți aici și sunt radicalizați aici. Uh, Așadar, în combaterea terorismului nu putem să ne bazăm doar pe controlele la frontiere, dar sigur că da, trebuie să ne securizăm mai bine frontierele externe, din multe motive. Dar combaterea terorismului este o chestiune mai complexă decât atât. Mulțumesc foarte mult, doamna Johansson. Acum, din partea S&D, colega Betina Folat. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar de semnat, ați spus că respectarea drepturilor fundamentale uh, trebuie să meargă mână în mână cu obiectivele de politici. Din păcate, nu a fost întotdeauna așa foarte multe texte legislative ale Uniunii Europene au încălcat uh, drepturile fundamentale și au fost uh, declarate uh, nelegale de către Curtea Uniunii Europene. Cum vă veți asigura că măsurile adoptate la nivel european respectă drepturile fundamentale și cum vă veți asigura că orice măsură în acest domeniu al gestiunii frontierelor va respecta drepturile fundamentale și va trece Testul curții. În ceea ce privește capacitățile de respectare a legii, uh, au existat probleme legate cu criptarea. Criptarea este o necesitate vitală în lumea în care trăim. Credeți că dacă autoritățile de respectare a legii ar avea acces la comunicările criptate, ar, uh, asta ar submina încrederea în uh, comunicațiile la nivel european. Și cum vă veți asigura că garanțiile de securitate sunt respectate în Europa? Vă rog, aveți cuvântul pentru răspunsuri, doamna Johansson. Mulțumesc, doamna Volat. E o întrebare conexă legată de una care mi-a fost pusă înainte. Bineînțeles că trebuie să vedem cum putem coopera. Deci, când voi face noi propuneri, trebuie să ne asigurăm că ele sunt pregătite astfel încât să respecte drepturile fundamentale, chiar de la început să nu intervină acest aspect uh, doar mai târziu. Dar în ceea ce privește criptarea, în mod specific, cred că atunci când întrevedem o posibilitate pentru uh, organizațiile teroriste să folosească o nouă tehnologie, trebuie să vedem cum putem să mergem mai repede pentru a combate aceste amenințări. Cred că este foarte important. Dar, așa cum spuneam și înainte, uh, trebuie să o facem astfel încât să ne asigurăm, să asigurăm pe cetățeni că vom găsi un echilibru între combaterea terorismului și asigurarea securității pentru cetățeni și uh, protejarea vieții private și a drepturilor fundamentale, care trebuie respectate. Acest echilibru delicat trebuie găsit și va trebui să vedem care va fi impactul pe care îl vom avea asupra securității. Deci să nu luăm măsuri uh, în urma unei noi decizii care poate nici nu va fi aplicată și care nu va uh, reprezenta uh, un plus de securitate pentru cetățenii noștri. Dar dacă suntem siguri că luăm măsuri pentru sporirea securității, atunci sunt sigură că vom găsi echilibrul adecvat. Și sigur că acest echilibru trebuie găsit împreună cu dumneavoastră și cu Consiliul. Mulțumesc, doamnă Volat. Un minut. Haideți să schimbăm uh, domeniul în uh, răspunsurile înscris. Spuneți că după evaluare poate veți întrevedea o revizuire a regulamentului Europol având în vedere limitările din tratat cu privire la mandatul Europol, care este actualizarea pe care o prevedeți, care să nu necesite o schimbare a tratatelor. Vă angajați să vă asigurați că regulamentul Europol respectă regulamentul privind protecția datelor personale pentru instituțiile și organismele și agențiile europene, așa cum s-a prevăzut? Un minut, doamnă Johansen, pentru răspunsuri. Mulțumesc, doamnă Volat e o chestiune pe care va trebui să o discut cu Comisarul pentru Justiție, pentru că e vorba de o competență împărtășită, deci cele două portofolii se suprapun și voi avea această dezbatere cu colegul uh, responsabil de justiție. Mulțumesc în numele grupului Renew. Domnul Malik are cuvântul. Asmadi. Uh, Vă mulțumesc foarte mult. Aș dori să mă concentrez asupra dimensiunii externe a migrației. Cetățenii Uniunii așteaptă în continuare cu nerăbdare o politică pentru migrație și azil uh, durabilă. Sunteți de acord cu o, uh, crearea unei politici care să prevadă acordarea, de pildă, de crearea unor locuri de primire a refugiaților uh, în Uniunea Europeană, precum Moira, și în afară. Uh, sunteți de acord de asemenea cu returnarea migranților uh, ilegali? Ce pași veți lua pentru a îmbunătăți punerea în aplicare a directivei privind returnarea? Veți uh, adopta o poziție fruntașă în ceea ce privește intensificarea cooperării internaționale pentru returnarea migrațiilor, pentru ca în acest fel să puneți capăt modelului uh, traficanților de migranți. Cetățenii pot aștepta din partea dumneavoastră, doamna Johansson, rezultate tangibile până în 2020? Vă rog, aveți uh, cuvântul, doamna Johansson. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Azmani. Este într-adevăr o întrebare foarte importantă. Voi uh, intensifica eforturile în ceea ce privește returnarea migranților? După cum spuneam în introducerea mea, trebuie să fim mai fermi, trebuie să avem uh, proces mai bune și trebuie să eliminăm acele lacune între cei care au dreptul să rămână și cei care trebuie trimiși înapoi. Trebuie să fim mult mai fermi aici. Trebuie să combatem migrația nereglementată. Trebuie să cooperăm mai îndeaproape cu țările terțe la acest capitol pentru a pune capăt modelului de afaceri al uh, traficanților. Vedem că cei care uh, sunt, uh, fac practic contrabandă cu migranți, fac contrabandă și cu alte lucruri. Deci scot o groază de bani de pe urma lor. Trebuie să combatem prin urmare acest model de afaceri. Trebuie să ajungem la acorduri cu țările terțe. Aici eu voi trebui să lucrez îndeaproape cu vicepreședintele pentru protejarea modului de trai european, care trebuie să coordoneze această inițiativă. De asemenea, va trebui să cooperez cu comisarul pentru vecinătate, cât și cel pentru parteneriate internaționale, dacă nu mă înșel. Iată unde putem găsi soluții. Și cred că vom putea găsi soluții care să fie în avantajul tuturor, creând căi legale mai bune de a veni în Europa. După cum spuneam, ne aflăm într-o situație în care avem o nevoie acută de muncitori calificați în Europa. Bineînțeles, trebuie să ajungem la un acord uh, pentru a preîntâmpina un exod al creierilor, dar cred că putem ajunge la un asemenea acord cu țările terțe. Domnule Azmani, mai aveți un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc, doamna Johansson. Poate pentru a puncta un pic lucrurile, pentru noi, dacă ne puteți spune câteva măsuri punctuale pe care le veți lua înainte de vara anului 2020, pentru că Europa și Comisia vor fi uh, luate sub lupă și în baza acestor măsurilor concrete care se adoptă și noi vom fi trași la răspundere de cetățenii noștri la acest capitol. De atât de deci ce avem nevoie de răspunsuri concrete din partea dumneavoastră. Da, bineînțeles, înțeleg că vreți acest lucru, din păcate nu pot să vi-l ofer. Știți uh, cum stau lucrurile și dacă decideți uh, să mă confirmați uh, în funcție. Știți bine că de trei ani deja pachetul pentru azil e blocat. Intenția mea este să deblochez situația să găsim o soluție, dar nu ar fi inspirată din partea mea să vă promit deja că până vara viitoare situația se va schimba pe terenul Europa. Nu cred că e realist. Bine, dau înapoi cuvântul uh, reprezentantului EPP. Are cuvântul domnul Hitveghi, un minut. Mulțumesc, voi vorbi în uh, maghiară. a tömeges illegális migrációval szembeni fellépés során lesújt. Mulțumesc foarte mult! În ceea ce privește măsurile împotriva migrației în masă, experiența noastră este de-a dreptul negativă. A fost evident că Comisia aplică standarde duble în evaluarea eforturilor statelor membre și astfel că protecția frontierelor externe care contribuie la securitatea Uniunii nu este considerat uh, un act de solidaritate spre deosebire de primirea imigranților ilegali. Doamnă comisar desemnat, sunteți de acord uh, cu afirmația că protejarea granițelor externe reprezintă o formă de responsabilitate și solidaritate? Ce intenționați să faceți uh, dacă veți uh, deveni comisar pentru a pune capăt acestor standarde duble, astfel încât uh, toate măsurile de solidaritate să fie măsurate după aceleași standarde? Și ce intenționați să faceți în calitate de comisar pentru ca masele de migranți economici care vor să vină în Europa sunt tratați diferit de refugiații care au nevoie de protecție. Mulțumesc. Doamna Johansson, vă rog pentru răspunsuri. Mulțumesc, domnule Hidveghi. Trebuie să vă spun în primul rând că nu sunt de acord că ne confruntăm uh, acum cu o situație de migrație în masă către Europa. Am avut această situație în 2015-2016, însă acum uh, am ajuns la nivelurile de dinaintea crizei migrației. Nu sunt de acord nici că avem standarde duble. Dar uh, am să vă răspund la întrebare. Securizarea frontierelor externe este importantă și în acest context uh, Comisia are un rol de jucat în sprijinirea statelor membre în a-și proteja granițele externe și de aceea uh, insistăm foarte mult pe consolidarea competențelor Frontex, astfel încât să poată proteja mai bine frontierele externe iar rolul Comisiei uh, și al Agenției este să facă acest lucru împreună cu statele membre care, evident, au dreptul de a-și proteja propriile frontiere. Mulțumesc, doamna Johansson. Vă dau din nou cuvântul domnule Hidveghi. Mulțumesc. Domnule comisar desemnat, aș vrea să vă pun o întrebare legată de cooperarea cu țările terțe, cu țările de origine și țările de tranzit. Ce măsuri concrete intenționați să luați dacă sunteți aleasă comisar pentru a lucra cu aceste țări, mai ales uh, că există uh, fondul uh, pentru uh, migrație care, presup, care prevede un anumit plafon pentru cheltuielile pentru aceste uh, țări. Însă înțeleg că experții Comisiei estimează că procentul este de cel puțin 15% uh, pentru această perioadă. Vă rog, doamna Johansson. Mulțumesc pentru această întrebare suplimentară. Trebuie să vă spun că abordarea pe care o vom avea în privința acordurilor cu țările terțe va fi diferită de la o țară la alta și va trebui să colaborăm îndeaproape cu vicepreședintele și cu alți uh, comisari. Uh, voi reveni uh, la o discuție ulterioară pe această temă cu Comisia. Mulțumesc. Acum, doamna Tania Fayon de la SCD. Thank you, Chair. Um, thank you, Miss Johannes. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamna Johansson, o să revin și eu la Schengen, pentru că consider că e amenințat astăzi. Și ați făcut uh, o distinție între reforma sistemului de migrație și de azil, pe de o parte, și pe de altă parte, întoarcerea la un uh, spațiu Schengen pe deplin uh, funcționar, fără uh, bariere. Ați spus și în uh, uh, răspunsurile înscris că va fi o prioritate pentru noul pact uh, de migrație. Având în vedere cât de grea este situația să găsim o reformă privind sistemul comun de azil. E un haos uh, uh, la Consiliu, nu cred că exagerez, credeți că e bine să faceți legătura între uh, aceste două elemente, deci între sistemul comun de azil și reforma codului Schengen intenționați să propuneți noi texte legislative pentru Schengen la, din noul pact de migrație, ceea ce înseamnă că retrageți uh, propunerea actuală pe care uh, deja am uh, votat-o noi la Parlament. cât veți permite încălcarea regulilor de către state membre, pentru că este o situație inacceptabilă și nu e nici legală. Mulțumim, doamnă Fayon, doamna Johansen, mulțumesc. Mă bucur că puneți această întrebare ca să clarific uh, situația. Există o legătură între Schengen și uh, un sistem funcțional pentru azil în Europa? Nu eu fac legătura, există legătura și ne aflăm în situația în care regulile de la Dublin nu sunt respectate. Asta e realitatea. Deci există o legătură. Și consider că e mai ușor să rezolvăm problemele când discuți uh, mai multe dosare în același timp. Dar aș dori să spun foarte clar, nu putem aștepta să rezolvăm uh, controlele la frontierele interne din Schengen uh, așteptând prea mult pentru ca celelalte probleme să se rezolve. Nu putem accepta ca dosarele să se blocheze reciproc. Dar eu cred că putem să soluționăm în acest nou context dosarele împreună. Cred că avem de-a face cu un nou context, pentru că există legături între dosare. Știu că uh, avem uh, o muncă foarte grea uh, pe toate aceste dosare propuse de către actuala comisie în ceea ce privește pachetul pentru azil. Și eu apreciez tot ce s-a făcut în acest domeniu și sper să putem continua în această notă. Dar uh, nu vă pot promite, pentru că trebuie să uh, deblochez situația de la Consiliu, trebuie să am un dialog bilateral cu statele membre. Deci aici nu vă pot face o promisiune fermă astăzi, dar sper că vom putea continua pe aceste dosare, dar nu pot veni cu o promisiune fermă. Mulțumesc, doamnă Johansen. Un minut suplimentar pentru dumneavoastră, doamna uh, Fayon. Eu sper că nu veți uh, tolera aceste practici ilegale la care asistăm uh, de mai bine de trei ani. Spuneți că sprijiniți statele sau că nu intenționați uh, să lansați imediat uh, proceduri de infringem, dar pe de altă parte fragilizați uh, unul dintre pilonii zonei spațiului Schengen, libertatea de uh, mișcare. Când va avea loc extinderea Schengen, va fi cu Croația sau nu? Va fi un proces politic sau tehnic? Dacă o țară nu respectă statul de drept, de exemplu, va continua procesul de extindere? Doamna Johansen, mulțumesc. Voi reveni ulterior la această comisie în ce privește extinderea zonei Schengen. Așa cum am spus înainte, procedura de infringement e o posibilitate pe care Comisia o are la dispoziție. Dar nu cred că e înțelept să începi un nou mandat de nou comisar tocmai cu o procedură de infringement. Eu aș începe mai degrabă cu dialogul cu statele membre respective. Mulțumim, doamna Johansson. Din nou, are cuvântul cineva de la Vers, domnul Eric Marcart. Aveți cuvântul. Yes, I'm over here. Yes. And I will... Da, da, aici sunt și îmi voi adresa întrebarea în germană. În ultimul an ați văzut cât de ușor este ca E cât de ușor este să îi înspăimânți pe oameni cu discursuri despre migrație, să vorbi despre migrație în masă în locuri unde nici măcar nu există umbră de migrație. Eu aș spune că ar trebui să fim mândri că putem să-i ajutăm pe oameni la nevoie și uh, faptul că ONG-urile care activează în larg și salvează oameni nu reprezintă un factor de atracție. Nu se poate ca frontierele externe ale Uniunii Europene să devină mai periculoase decât războiul civil din uh, Libia, pentru că dacă devin mai periculoase, atunci nimeni nu mai uh, va mai ajunge la ideea de a părăsi conflictul civil din Libia. Oare chiar putem fi mândri de situația din Marea Mediterană? O primă întrebare. În al doilea rând, oare nu putem să-i sprijinim mai bine pe cei de la ONG-uri? Cum putem sprijini ONG-urile din Marea Mediterană mai bine? Care e planul nostru concret de a asigura misiuni de salvare, de căutare și salvare cu nave europene? Aveți câteva minute pentru a răspunde. Mulțumesc, domnule Marcard, pentru această întrebare. Până astăzi, în acest an, s-au pierdut peste 900 de uh, peste 900 de oameni și-au pierdut viața în Mediterana. E o catastrofă permanentă. Trebuie să facem astfel încât oamenii să nu se mai urce în acele bărci. Trebuie să creăm căi legale de intrare în Europa și trebuie să îi uh, scoatem din joc pe traficanții de ființe umane. Chiar dacă în acest an uh, s-au pierdut mai puține vieți decât anul trecut, uh, s-au înregistrat mai puține decese, totuși sunt cifre înspăimântătoare. Așa că abordarea mea va fi aceea de a uh, îi uh, de a-i opri pe traficanții de ființe umane și de a împiedica acești oameni uh, de a se urca pe uh, bărcile care îi aduc în Europa. Acum avem nevoie, și bineînțeles, și de misiuni mai bune de cutare și salvare. Aceasta este obligația permanentă a statelor uh, membre, dar nu numai, aceea de a salva viețile în pericol în larg. Acum, în ceea ce privește situația ONG-urilor, știu că Parlamentul a cerut uh, orientări uh, și clarificări. Trebuie să clarificăm că asistența umanitară nu ar trebui să fie niciodată incriminată penal. Iată un subiect asupra căreia mă voi apleca îndeoseb și uh, sper să reușim să înaintăm. Domnule Marcart, mai aveți un minut la dispoziție. Mulțumesc! Da, înțeleg că poate nu e neapărat uh, momentul și locul unde dați răspunsuri concrete. Știu că e greu, dar e greu și pentru acei oameni care se află în războiul civil din Libia și care nu au altă soluție în fața ochilor decât aceea de a se urca pe o barcă pentru a ajunge în Europa. Și în fiecare zi mor oameni în Marea Mediterană și noi, uh, în mare, aici, la Parlamentul European, nu ar trebui să spunem doar să vedem dacă reușim, ci să facem orientări clare astfel încât ce puțin situația pe care am avut-o înainte fără statele membre, când uh, Frontex, navele Frontex salveau uh, oameni uh, și înainte ca membrii ONG-urilor și capitanii de nave ale ONG-urilor uh, să fi fost aruncați în închisoare. Am putea, dacă vreți să mă ascultați, cel puțin să ne întrebăm dacă vrem să revenim la acea situație sau să spunem de fapt ce vrem. Mulțumesc. Acum, o întrebare. Uh, ați avut o întrebare în plus, doamna Johansson, vă rog să răspundeți. Vă mulțumesc, domnule Markard. Refugiații care sunt prinși în Libia și trăiesc în condiții inacceptabile, condiții în care nimeni nu ar trebui să fie forțat să trăiască soluția pentru ei, nu este să se urce în aceste bărci și să, să traverseze Mediterana. Soluția este să cooperăm cu alți actori pentru a crea coridoare umanitare și să ne intensificăm eforturile când vine vorba de relocare. A venit rândul din nou al grupului um, ID, domnule Peter Kofod. Un minut pentru întrebări. Mulțumesc, domnule președinte, voi vorbi în daneză. Som øh, dansker så ser jeg med stor bekymring på den kaotiske situation. Mulțumesc foarte mult. Sunt uh, extrem de îngrijorat de situația provocată de politica adusă de guvernul suedez. Aceasta reprezintă o amenințare mm, din partea fanatiștilor la adresa Danemarcei și aceasta duce la foarte multe probleme și în Suedia. Uh, dumneavoastră, doamnă Johansson, sunteți mândră de ce ați făcut, dar uh, uh, sunteți dintre cei care ați contribuit la crearea acestei situații dificile în Suedia și noi în Danemarca suntem îngrijorați de ce se întâmplă în Suedia. De aceea s-a dorit restabilirea controlelor la frontiere. Criminalitatea este în afara controlului în regiunea noastră. Dacă deveniți comisar, aveți intenția să exportați această politică migratorie oribilă pe care ați dus-o în Suedia? Pentru că noi suntem împotrivă și Danemarca este una din țările care au reinstituit controlele la frontierele interne. Mulțumesc, domnule Cofort. În primul rând, trebuie să vă spun că nu sunt de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește situația din Suedia. Și, repet, sunt mândră că Suedia a putut să ofere adăpost unui număr atât de mare de oameni în timpul crizei migrației. Dar uh, mi-a fost uh, clar că nu este uh, sustenabil să continuăm fără un sistem european sustenabil care să gestioneze migrația mai bine. Acest lucru îmi este foarte clar. Am să vă și răspund la întrebare. Eu nu o să fiu comisar suedez, nu am să duc o politică suedeză, ci am să fiu comisar european și voi propune uh, măsuri europene pe care le voi dezvolta împreună cu Parlamentul și cu Consiliul și, bineînțeles, împreună cu restul Comisiei. Mr. Cofford, you got one more. Domnule Cofford, mai aveți un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Nu este un răspuns la întrebarea mea. Dacă ajungeți comisar, noi Danemarca vom putea să cerem reintroducerea controlelor la, controlelor la frontieră pentru că avem intenția să o facem, deoarece cetățenii danezi sau cel puțin uh, cei care au votat pentru Parlamentul danez sunt de acord să avem uh, aceste controle. Iar dumneavoastră, în calitate de comisar, o să le spuneți politicienilor danezi că nu este posibil acest lucru? pentru că aceasta este o solicitare legitimă din partea cetățenilor danezi și dumneavoastră nu vreți să ne permiteți să continuăm? Thank you. We have already... Mulțumesc. Am discutat uh, deja acest aspect uh, ca răspuns la alte întrebări controlele la frontierele interne nu sunt în conformitate cu regulile Schengen și de aceea trebuie să revenim la un spațiu Schengen complet funcțional. Acest lucru este foarte clar în misiunea mea. Mulțumesc foarte mult. Acum, din partea ECR, domnul Jorge Bușade. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Am să vorbesc în spaniolă. Stimată doamnă Johansson, în răspunsurile dumneavoastră înscris la întrebările pe care le-a trimis această comisie, spuneți că ONG-urile joacă un rol crucial când vine vorba de salvarea vieților în Marea Mediterană și că trebuie să recunoaștem contribuția lor. Cu toate acestea, în această după-amiază, tocmai spuneați că unul din obiectivele comisiei dumneavoastră va fi acela de a pune capăt modelului de afaceri al um, contrabandiștilor, al traficanților de ființe umane. Opinia publică spaniolă și italiană află treptat de cazurile de colaborare între anumite din aceste ONG-uri, de aceste ONG-uri și mafia din Marea Mediterană care se ocupă cu traficul de ființe umane. Care va fi poziția dumneavoastră? Ce va face comisia? Credeți că trebuie să vă aflați într-o permanență stare de confruntare cu deciziile statelor membre sau să le respectați? Aveți cuvântul, doamna Johansson, pentru a răspunde. Thank you, Mr. Buchshad Mulțumim, uh, mulțumesc foarte mult, uh, domnule Bușad de Vilalba, pentru această, aceste întrebări. Eu cred că e important să respectăm uh, principiul asistenței umanitare pe mare. Multe ONG-uri fac aceste eforturi în prezent și eu cred că fac o treabă minunată dar nu ar trebui să uh, facem confuzia cu traficanții și cu călăuzele. Așa cum am spus când am răspuns înainte la o întrebare, Parlamentul a cerut linii directoare uh, în ceea ce privește activitatea, cooperarea cu ONG-urile și uh, voi încerca împreună cu Parlamentul să vedem cum vor arăta aceste linii directoare. Nu știu dacă v-am răspuns la întrebare. Señor Bouchardet, sus... Domnule Bușade, aveți cel de-al doilea minut acum. Cred că nu ați răspuns la întrebarea mea, bineînțeles. Întrebarea este dacă în uh, situația în care se dovedește fie pe cale administrativă sau prin instanță colaborarea, repet, a anumitor ONG-uri cu aceste grupări mafiote care se ocupă de traficul de ființe umane în Marea Mediterană, care va fi atunci poziția Comisiei va respecta ce prevede deja directiva privind facilitarea, așa nume ca statul membru să decidă aplicarea unei sancțiuni sau va continua prin declarații sau prin inițiative politice de tot tipul să intervină în decizii suverane ale statelor membre și, după cum au spus colegii mei, scoțând în evidență faptul că principalul efort pentru securitatea în Europa și pentru păstrarea spațiului Schengen, de fapt îl realizează acele țări care au frontiere externe. Din nou, doamna Johansson, aveți cuvântul. Of course, members... Bineînțeles că statele membre ar trebui să îi uh, condamne penal, să îi urmărească penal pe traficanți. Acesta este rolul autorităților de respectare a legii, să-i condamne pe cei care fac trafic de ființe umane, dar trebuie să spun că cei care desfășoară acti- acti- acțiuni de asistență umanitară nu ar trebui să fie pedepsiți penal. Thank you, Mrs. Johansson. Now over... Mulțumesc, doamna Johansson. Trecem din nou la PPE. E vorba de colega noastră, Lina Dupont. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc, stimată doamnă comisar desemnată. Discuția de până acum a arătat foarte clar că azilul și migrația reprezintă părți uh, esențiale ale acestui portofoliu. Dumneavoastră spuneați, ați amintit că la momentul actual ne aflăm uh, la un nou mandat, uh, o nouă comisie asupra care Parlamentul trebuie să se pronunțe eu, din această dezbatere de până acum, nu am înțeles clar uh, destul care sunt intențiile dumneavoastră. Aș vrea să vă rog dacă ne puteți face câteva propuneri clare referitor la ce veți face în primele 100 de zile. Din câte am înțeles, nu veți să veniți cu un nou pachet pentru migrații, dar dacă da, care sunt propunerile pe care le veți continua, pe ce cale și cum va arăta procedura de colaborare cu Parlamentul? Vă rog, doamnă Johansson. Thank you, Ms. Dupont, for this uh, question. Vă mulțumesc pentru această întrebare. Nu veți primi un răspuns concret din partea mea, pentru că misiunea numărul 1 și prioritatea numărul 1 reprezintă deblocarea uh, de la Consiliu pentru a găsi o nouă cale pentru pachetul pentru migrație și azil. Va fi greu, au încercat-o și alții înaintea mea. Iată de ce nu pot să vă propun, uh, nu pot să vă promit care vor fi noile propuneri și cu ce propuneri voi putea continua. Sper uh, că vom putea dezbate aceste propuneri în Parlament, dar nu pot să vă promit deocamdată nimic, nu pot să vă dau nici o propunere concretă, pentru că toate acestea trebuie decise în urma dialogului cu statele membre pentru a putea depăși această situație de blocaj. Nu cred că în primele 100 de zile se va veni cu noi propuneri oricum. Mulțumesc. Mai aveți un minut. Pont. Doamnă Dupont. Da. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Veți înțelege că nu sunt satisfăcută de răspuns. Poate că vom uh, primi răspunse în alt uh, domeniu despre care ați vorbit. Ați spus că doriți uh, o nouă abordare uh, durabilă pentru operațiunile de căutare și de salvare, care să înlocuiască soluțiile ad hoc, uh, pentru a ne asigura că oamenii nu sunt uh, uh încurajați să intre pe, uh, să, să urce pe aceste bărci. Uh, spuneați și că vreți să combateți uh, criminalitatea organizată. Care sunt propunerile concrete? Care sunt măsurile pe care doresc să le adoptați pentru a combate această activitate criminală? Uh, pentru ca până la urmă oamenii să nu fie uh, încurajați să urce pe bărcile de pe care noi trebuie să-i salvăm. Mulțumim! Din nou aveți cuvântul pentru răspuns. Mulțumesc, doamna Dupont. Sunt uh, cu totul de acord cu ultima afirmație. Da, vrem să evităm ca oamenii să fie încurajați să urce în bărci în prima, în prima instanță și de aceea va fi foarte important să cooperăm cu țările terțe să ajungem la acorduri. Știu că aceste țări nu își doresc ca aceste organizații criminale, acești traficanți să activeze în țările lor, pentru ca oamenii să urce în bărți. Deci trebuie să ne axăm pe acordurile cu țările terțe și apoi să vedem care ar fi căile juridice legale uh, pe care aceste persoane să ajungă în Europa. Mulțumim din partea Renew. Are cuvântul un minut colegul Jean-Christophe Etienne. Mulțumesc, domnule. That you, uh, tell us again and again. Mulțumesc. Uh, ați spus uh, de mai multe ori că vreți să propuneți un nou pact uh, privind migrația și azilul, că vreți să ajungeți la compromisuri și să cooperați cu statele membre. Uh, trebuie să știți că și Parlamentul și-a făcut temele în această privință. Noi am uh, votat uh, un mandat de inițiere a negocierilor și în răspunsurile scrise ne-ați spus că veți retrage pachetul și că veți încerca să ajungeți la un compromis. Dar problema nu este între Parlament și Consiliu, problema este în interiorul Consiliului. Și aș vrea să înțeleg de ce credeți că retragerea dosarelor uh, privind uh, sistemul uh, european comun de azil ar putea să deblocheze situația în Consiliu? De ce credeți că ar putea funcționa? Răspunsurile dumneavoastră, domnul Johansson, vă rog. Mulțumesc, domnule Etienne. Este într-adevăr o întrebare foarte pertinentă și înțeleg că, uh, că este dificil uh, când nu vă pot răspunde mm, atât de concret la aceste întrebări, dar cunoașteți foarte bine situația de blocaj care trebuie să fie deblocată. Eu am uh, misiunea încredințată de președinta aleasă uh, Uh, să găsesc un nou pact atât pentru azil cât și pentru migrație. Și aceasta este prioritatea mea, să elaborez acest nou pact. Și pentru asta unii spun că este o misiune imposibilă unii spun că este imposibil uh, să găsim uh, înțelegere sau un acord comun în Consiliu. Eu cred că este posibil, dar uh, trebuie să fim atenți și trebuie să fiu precaută ca să nu mi leg mâinile la spate încă de la început. Deci trebuie să fiu deschisă cu privire la ce putem face în acest domeniu. Sper că nu va trebui să retragem dosare care au ajuns departe în Parlament, dar nu vă pot promite că nu voi face asta. Acesta este răspunsul meu. Aveți din nou cuvântul, domnule Otien. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Johansson. Știți că Parlamentul ar vrea rezultate în ceea ce privește sistemul uh, european de azil și am înțeles uh, că țineți cont de aspectele de migrație. Vreți să țineți cont și de aspecte care țin de Schengen și controlul uh, frontierelor sau credeți că aceste chestiuni ar trebui să fie pe lângă cele de azil și migrație sau vreți să le luați ca un pachet? Vă rog să răspundeți, doamna Johansson. Revin la... Va trebui să revin uh, cu referire la conținutul noului pact. Însă sunt foarte multe lucruri care se discută în același timp. Poate că uneori uh, este mai ușor să deblochezi uh, un blocaj atunci când ai mai multe lucruri la oaltă. Dacă toate acestea vor fi integrate într-un singur pact, va trebui să revin ulterior cu un răspuns. Acum este rândul neafiliaților. Doamna Ferrara, un minut. președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult, uh, doamnă comisar de semnat, am să vorbesc în limba italiană. În ceea ce privește noul pact pentru migrație, sper să nu însemne, de fapt, retragerea pachetului uh, blocat la ora actuală la Consiliu pentru că am fost raportoare pentru procedurile de azil și sunt martoră a angajamentului enorm depus de Parlament pentru a ajunge la o soluție durabilă la nivel transversal și o soluție uh, astfel încât să putem uh, apăra o, o distribuire uniformă, să nu existe dezechilibre între statele membre pentru a avea o politică eficace. În ce privește noul pachet, credeți că aici pot intra căi juridice, căi legale de acces în Europa, amintite adesea de dumneavoastră, mai ales în urma raportului Lopez Aguilar în ceea ce privește vizele umanitare, sau dacă credeți că s-ar putea crea centre de primire în țările terțe din sudul Mării Mediterane, astfel încât uh, oamenii să poată solicita acolo direct uh, asistența umanitară fără să mai fie nevoie să urce în bărci pentru a traversa Marea Mediterană, centre pe, pe care poate le poate gestiona în altul comisariat ONU pentru refugiați. Vă rog, doamnă Johansson, răspunsul. Uh, um, mulțumesc și mulțumim, mulțumesc, doamnă Ferera pentru această întrebare. Așa cum am spus în uh, intervenția mea introductivă, Parlamentul și chiar dumneavoastră personal ați uh, depus eforturi foarte importante în acest domeniu, ați uh, cooperat, uh, ați venit cu multe compromisuri și apreciez acest mod european de a găsi o soluție prin compromis, de a crea a construi punți între diversele grupuri politice și cred că trebuie să continuăm să muncim în acest spirit. Bineînțeles că retragerea propunerii nu este o soluție, dar va trebui să găsesc o nouă pistă și de aceea nu vreau să-mi uh, iau uh, aici uh, angajamente pe care să nu le pot respecta. Dar vă asigur că voi face tot ce e necesar pentru a rezolva problema. Da, trebuie să existe căi legale care să facă parte din noul pact, atât pentru migrație cât și pentru azil. Deci ar trebui ca căile legale să facă parte din noul pact știu, uh, sunt la curent cu această propunere privind vizele umanitare. Am putea să continuăm această dezbatere, dar aș mai spune încă ceva. Mi se pare cam ușor uh, să uh, renunțăm, uh, o soluție prea facilă să renunțăm la coridoarele umanitare și la vizele umanitare care au funcționat foarte bine. Doamna Ferrar, încă un minut. Mulțumesc. Trec acum la un alt domeniu, și anume al securității interne, mai ales în ceea ce privește crima organizată. Aș dori să știu dacă se numără printre prioritățile comisiei aceea de a continua cu raportul comisiei CRIM, de a introduce la nivel european uh, un act normativ menit să combată crima organizată, inclusiv cea cu amprentă mafio- de tip mafiot. E vorba de infracțiuni la nivel transnațional, care, bineînțeles, provoacă pierderea încrederii cetățenilor europeni în instituțiile publice. De asemenea, directiva în ceea ce privește exploatarea copiilor și abuzul sexual la adresa copiilor. Aș vrea să știu ce veți face pentru ca statele membre să le pună în aplicare pe deplin și ce măsuri veți lua pentru a intensifica lupta împotriva abuzurilor sexuale de care sunt victime minorii, introducând uh, programe specifice, de pildă, pentru uh, potențiale agresori și programe de sprijin pentru victime. Again. Uh, thank you, Ms. Ferreira. These are really... Mulțumim, doamna Ferreira. E vorba de chestiuni foarte importante. Criminalitatea organizată și organizațiile de tip mafiot sunt ca o travă pentru societate. Reprezintă o amenințare la adresa coeziunii în societate nu doar uh, victimele infracțiunilor suferă, ci întreaga societate și încrederea în uh, interiorul societății are de suferit și de aceea cred că trebuie să acționăm în uh, aceste domenii. Voi reveni asupra măsurilor concrete după ce voi fi numită și voi putea să vă prezenta mai în detaliu măsurile necesare, dar știu că avem de a face cu multe dosare și multe propuneri care au fost adoptate tocmai de către Parlament și de către Consiliu și va trebui să ne axăm mai ales pe partea de punere în aplicare, pe implementarea deciziilor care deja au fost luate. Nu exclud însă că ar putea să venim cu noi propuneri în aceste domenii. Dar voi uh, reveni ulterior la ele. La fel, în ceea ce privește exploatarea sexuală a copiilor, pornografia pedopornografia uh, e găzduită în Europa, pe teritoriul Uniunii Europene, statele membre. E o infracțiune îngrozitoare care este săvârșită și am nevoie, avem nevoie de mai multă cooperare între autoritățile de aplicare a legii pentru a combate astfel de uh, delicte, pedopornografia, de exemplu. Back to the S&D group and the next question is going to be addressed. Următorul vorbitor din partea socialiștilor va fi uh, adresată de către vicepreședintele nostru uh, Pietro Bartolo. Are cuvântul un minut. This side, from this side. Da, de aici, de această parte, de la prezidiu. Intervenție fără microfon din partea domnului Bartolo. Îmi cer scuze. În scrisoarea dumneavoastră de misiune vi s-a conferit uh, sarcina de a elabora o nouă abordare durabilă pentru misiunile de căutare și salvare. În răspunsurile dumneavoastră în scris spuneați că în ultimele luni Uh, s-a văzut rolul fundamental al Comisiei pentru coordonarea efortului de distribuire și repartizare a persoanelor uh, debarcate. Deși aceste misiuni de căutare și salvare fac obiectul reglementărilor internaționale și Comisia nu are în principiu competențe de coordonare, e adevărat de asemenea că se poate face mai mult oferind sprijin financiar statelor membre pentru a le consolida capacitățile de salvare în larg. Concret, ce inițiative veți adopta pentru a vă conforma aceste obligații, inclusiv cea din scrisoarea de misiune, pentru a crea o abordare durabilă pentru misiunile de căutare și salvare? Vă rog, ați auzit întrebarea doamna Johansson, acum a venit momentul răspunsului. Bartolo and, um... Mulțumesc, domnule Bartolo. Așa cum ați spus, Comisia are un rol de jucat în acest domeniu Comisia a jucat acest rol de coordonare, dar și de înlesnire a felului în care putem să ajutăm uh, întregul lanț atunci când vorbim de, pe, de operațiunile de căutare și de salvare. Nu vorbim doar de operațiunile respective, ci și cele legate de îmbarcare, uh, împărțirea persoanelor uh, pe țări, în ceea ce privește cererea de, de uh, azil. Deci trebuie să uh, ne implicăm, să înlesnim acest lanț. Va fi parte a soluției durabile pe care doamna președinte a ales să mă rugați să o pregătesc în acest domeniu. Domnul Bartolo, un minut. Si, eh, grazie, Da, mulțumesc, domnule președinte mai uh, punctual, în baza răspunsurilor dumneavoastră de mai devreme, care sunt planurile dumneavoastră pentru a face față subiectului misiunilor de căutare și salvare bazându-vă pe principiul solidarității, conform căruia toate statele membre ar trebui să împărtășească în mod egal răspunderea solicitanților de azil, respectând în acest fel principiile constitutive ale Uniunii Europene și uh, cele prevăzute în cadrul normativ internațional. Vă rog, doamna Johansson. Uh, Mulțumesc. Recent am avut un acord preliminar în Malta între cele patru țări. Am înțeles că va fi discutat la Consiliul JAI de săptămâna viitoare, să vedem care va fi rezultatul acestor dezbateri. Eu am impresia că asistăm la o deschidere avem o abordare constructivă din partea statelor membre și sper asta, dar cred că e prematur să tragem concluziile, deci voi interveni uh, ulterior la un dialog cu Parlamentul pe acest subiect. Mulțumesc! PP acum, din nou, 3 minute. Doamna Nadine Morano. Mulțumesc, am să vorbesc în franceză. Doamnă comisar desemnat, sunt uh, surprinsă că în răspunsurile scrise referitoare la combaterea imigrației ilegale, singura propunere se referă la dezvoltarea migrației ilegale nu spuneți care este strategia dumneavoastră pentru o politică eficientă de returnare a migranților clandestini, care este totuși indispensabilă, astfel încât problema migrației să fie tratată în mod uh, responsabil, uman și ferm în Europa, dacă există un uh, domeniu în care statul de drept uh, este pus la încercare, este domeniul migrației, pentru că există decizii ale instanțelor care nu sunt aplicate și respectate. Totuși, contrapartida acestor decizii judecătorești este dreptul la azil și există uh, foarte multe solicitări de, a, de azil, însă numai uh, 170.000 de returnări au avut loc în 2018, uh, adică doar o treime din uh, uh, cifra totală. Ce aveți de gând să faceți uh, pentru a crește returnarea străinilor aflați în situație de migrație ilegală? Care este răspunsul dumneavoastră, doamnă comisar desemnat? Mulțumesc, doamna Morano. Uh, Cred că este un aspect uh, foarte important. Trebuie, într-adevăr, să accelerăm eforturile împreună de returnare a celor care nu au dreptul să stea în Uniunea Europeană. Așa cum am spus în introducerea mea, avem uh, dreptul de a solicita azil și dreptul la protecție internațională Uh, dar pe de altă parte îi avem și pe cei care nu au acest drept și care trebuie să se întoarcă în țările lor, iar sistemul trebuie să funcționeze bine. Doar o treime uh, din cei care au primit decizie de returnare chiar au plecat anul trecut. De aceea trebuie să intensificăm aceste eforturi. Însă nu Comisia este cea care returnează oamenii. Aceasta este responsabilitatea statelor membre ele trebuie să facă această procedură de readmitere. Însă, Comisia poate să ajute. Poate să ajute cu acordurile de readmitere cu țările terțe, de exemplu. Putem să facilităm uh, măsurile și în alte domenii și putem discuta să vedem ce poate face mai mult Comisia în materie de readmitere, astfel încât sistemul să fie eficientizat. Cred de asemenea că o procedură de azil uh, mai uh, rapidă și mai simplificată în statele membre ar putea fi utilă. Doamna Morano, mai aveți un minut la dispoziție. Eu mă așteptam uh, să-mi vorbiți despre acordurile de readmitere. Au fost închise numai 17. Mali, Camerun, Tunisia și așa mai departe. Și uh, Majoritatea țărilor din Africa, de unde provin sau prin care tranzitează migranții, nu sunt acoperite de aceste acorduri. De altfel, finanțăm cu 17 miliarde de euro dezvoltarea în Africa. Niciodată nu v-am auzit vorbind despre responsabilitatea Uniunii Africane și a țărilor de origine. Și aștept un răspuns și la această întrebare. Acum este rândul dumneavoastră, doamna Johansson. Mulțumesc, doamna Morano. Cred că Trebuie să dezvoltăm mai mult acordurile de readmitere cu țările terțe. Cred într-adevăr că este o parte importantă uh, în care Comisia își poate oferi sprijinul. Știu însă că în unele cazuri statele membre au propriile acorduri și de aceea este nevoie de cooperare între Comisie și statele membre pentru a găsi modalitatea cea mai eficientă de readmitere. Chiar avem nevoie de asta. Thank you. Now it's cool again. Mulțumesc. Acum, din nou, Guie. Și îi dau cuvântul uh, domnului Malin Bjork. Eu am prata svenska. Welcome to vårt... Mulțumesc. Eu o să vorbesc în suedeză. Bun venit, uh, stimată doamnă Johansson, la comisia noastră. Așa cum ați auzit, unii colegi își doresc ca Europa să se îndrepte în aceeași direcție precum SUA lui Trump sau să opteze pentru varianta Orban, uh, xenofobie uh, și atacuri la adresa migranților. Dar există și mulți colegi care își doresc o altă abordare europeană, în care să apărăm drepturile omului, în care Europa să rămână continentul la care oamenii să vrea să vină și pe care să poată să vină veți uh, lupta pentru apărarea Convenției de la Geneva și pentru uh, veți combate politicile represive ale granițelor închise. Există tendințe uh, populiste care își doresc un model australiat în care uh, azilul este tratat în țări terțe, în afara Uniunii Europene. Sunteți pregătită să refuzați o propunere de acest tip? De exemplu, vă veți asigura că nu subcontractăm azilul. Mă gândesc mai ales la Libia. Aștept un răspuns sincer și onest. Mulțumesc foarte mult doamnă Bior, pentru aceste, aceste întrebări. O să vă răspund totuși în engleză. Sunt de acord cu dumneavoastră că la nivel mondial asistăm la amenințări grave împotriva migranților și la adresa dreptului de azil. Într-adevăr, este o situație înfricoșărătoare și de aceea eu cred că e foarte important ca noi să uh, apărăm modul european de trai, pentru că modul european uh, se bazează pe tratatele noastre care stipulează foarte clar acest drept de a solicita azil. întotdeauna în calitate de uh, comisar voi lupta pentru valorile noastre fundamentale care figurează în tratate și trebuie să ne mândrim cu acest uh, lucru. Practic, asta face diferența între Europa și alte părți ale lumii. Faptul că avem aceste drepturi uh, foarte clare pentru migranți, că ei pot să solicite azil. Și mai avem și valorile pentru care luptăm. Și voi lupta pentru ambele aici în Uniunea Europeană, dar și la nivel mondial. Mulțumim, doamna Bjork. Mulțumesc. Aș dori să clarificați întrebarea. Veți refuza orice uh, propunere legată de, ex, uh, de, de o propunere de azil tratată în afara Uniunii Europene. Următoarea întrebare uh, e legată de Libia. Știm că au loc încălcări ale drepturilor omului veți pune capăt acestei cooperări rușinoase între Uniunea Europeană și uh, Libia și paza de frontieră de acolo? Spuneați că trebuie să avem căi uh, sigure, uh, legale de migrație. Eu am fost raportor pentru, pentru relocare știu că există tot felul de intrigi de politică externă și de acorduri secrete. Ne puteți asigura că relocarea se va baza pe convențiile ONU și uh, va avea obiective umanitare. Mulțumesc, doamnă Bjork. Cu privire la Libia, în primul rând, nu cred că situația se va îmbunătăți în Libia dacă punem capăt cooperării cu, între Uniunea Europeană și Libia. Știm că există grăniceri libieni care amenință sau care încalcă drepturile omului. Uniunea Europeană încearcă să formeze grănicerii uh, libieni în ceea ce privește dreptul umanitar și protecția drepturilor omului în acțiunile lor. Eu cred că va trebui să revenim la ce am putea face în Libia, dar eu nu cred că, dacă punem capăt cooperării pe care o avem cu organizațiile umanitare, cu, Organizația Internațională pentru Migrație, în altul comisariat uh, ONU, procedăm bine. Deci nu știu dacă punem capăt cooperării, dacă asta va aduce o notă pozitivă situației deja îngrozitoare din uh, Libia. În ce privește relocările, cooperarea cu un altul comisariat ONU este piatra de temelie pentru relocări, dar voi spune nu oricărei, uh, oricărui alt aspect legat de relocare. Cred că relocarea este uh, o pistă foarte importantă Uh, pentru a permite migrația legală în Europa și cred că putem să facem progrese în acest domeniu și chiar sper să fac asta împreună cu statele membre. Mulțumim, doamnă Johansson. Din nou, uh, socialiștii au cuvântul. O întrebare din partea colegului Javier Moreno. Un minut, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă urez bun venit, doamnă Johansson. Ne apropiem încet, încet de final. După cum știți, Egalitatea de gen, protecția femeilor se află în însuși ADN-ul, în inima grupului nostru politic. Iată de ce apreciem în mod favorabil angajamentul dumneavoastră de a include dimensiunea de gen în toate politicile Comisiei. Una din întrebările mele se referă la combaterea traficului de ființe umane și protecția acordată victimelor, mai ales femeilor și copiilor, mai ales fetelor. Din păcate, traficul de ființe umane mișcă foarte mulți bani, aproape 5 miliarde de euro pe an și face numeroase victime. Iată de ce ar trebui să fie prioritar pentru Comisie să promoveze un răspuns coordonat din partea statelor membre, să întărească cooperarea cu statele terțe și să apere drepturile victimelor în fața justiției. Cum veți asigura aplicarea corectă a directivei din 2018 referitoare la combaterea traficului de ființe umane, mai ales în ceea ce privește protejarea femeilor și fetelor ce resurse veți pune la dispoziția victimelor? Vă mulțumesc, doamna Johansson. Aveți, timp, aveți uh, acum posibilitatea de a răspunde. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Moreno Sanchez, pentru întrebare. În ce privește punerea în aplicare a directivei din 2011, Trebuie să revin ulterior cu măsuri concrete, însă în ceea ce privește traficul de ființe umane trebuie să vă mărturisesc că este un lucru care mă îngrijorează în mod deosebit. Știm acum că Jumătate din victimele traficului de ființe umane sunt uh, cetățeni de origine europeană nu e o problemă care traversează frontierele noastre, ci e o problemă cu care ne confruntăm aici, la noi acasă. Marea majoritatea a victimelor traficului de ființe umane sunt fete, tinere. Iată de ce este deosebit de important să intensificăm lupta împotriva traficului de ființe umane. Vă mărturisesc că sunt gata să iau în calcul noi propuneri legislative în acest domeniu, știm că criminalii fac bani foarte frumoși de pe urma acestor victime prin exploatarea lor. Așa că eu sunt gata să iau în calcul noi inițiative legislative în acest domeniu. De asemenea, cred că ar fi cazul să ne întrebăm uh, dacă ar trebui să avem o nouă strategie în ceea ce privește combaterea traficului de ființe umane. Cred că aici putem face mai multe în Uniunea Europeană și e adevărat păcat că 50% din victimele traficului de ființe umane sunt cetățeni europeni. Trebuie să putem să facem mai multe și mai bine. Vă rog, domnule Moreno, mai aveți un minut. Mulțumesc. Din fericire, dumneavoastră nu sunteți singură în această luptă. Aveți alături de dumneavoastră, o aveți pe coordonatoarea Uniunii Europene pentru combaterea traficului de ființe umane, aveți Europolul alături de dumneavoastră, cât uh, și inițiativa Europol în ceea ce privește combaterea traficului de ființe umane. Cum veți consolida competențele Europol? Cum veți coopera cu toți acești actori? Și o altă întrebare. E vorba de un grup deosebit de vulnerabil, minorii, mai ales minorii neînsoțiți. Ce veți face pentru că acest grup atât de expus la uh, tot felul de abuzuri sexuale la locul de muncă, trafic de organe, cum veți asigura că acesta va fi protejat, va fi identificat și, bineînțeles, că vom putea veni în ajutorul acestor victime care se află multe din țările noastre. Vă mulțumesc, domnule Moreno. Reacția dumneavoastră, doamna Johansson. Mulțumesc, domnule Moreno Sanchez, pentru aceste întrebări. Sunt uh, domenii unde trebuie să facem mai multe împreună. Bineînțeles, eu uh, sunt răspunzătoare pentru multe din aceste instituții care ne pot fi de folos. Trebuie de asemenea să înțelegem că trebuie să combatem această impunitate culturală când vine vorba de traficul de ființe umane și să venim în ajutorul victimelor. Cu mare plăcere aș reveni ulterior cu mai multe amănunte în ceea ce privește propunerile noi pe care am putea să le aducem. A venit din nou rândul verzilor. Acum uh, are cuvântul domnul Damian Carem. Vă rog. Merci, monsieur président. Mulțumesc, domnule președinte, doamna Johansson. Uh, eu aveam înainte de această audiere o părere destul de favorabilă. Unele dintre um, afirmațiile dumneavoastră m-au liniștit, pe când uh, în alte răspunsuri ați fost destul de evazivă. Și să știți că uh, în aceste audieri uităm adesea că în spatele acestor cuvinte se află femei, bărbați și copii în situație de risc și trebuie să le acordăm prioritate. Spuneați că sunt oameni care urcă pe uh, bărci, însă va trebui să existe măsuri de salvare pe mare. Am înțeles de asemenea că vreți să deblocați discuțiile privind uh, Dublin, ceea ce este indispensabil pentru că este uh, momentul uh, să se sune pentru uh, sfârșitul uh, recreației, însă um, credeți că ar fi, um, nu ar fi mai bine să respectați uh, tratatele și să uh, lăsați loc majorității calificate și nu mai degrabă consensului? Acum aveți cuvântul pentru a răspunde la întrebare, doamna Johansson. Mulțumesc foarte mult, domnule Carem. Am răspuns la foarte multe întrebări despre căutare și salvare și nu am alte <laughs> răspunsuri în afară de cele pe care le-am dat deja. Însă, așa cum văd eu lucrurile, avem o nouă abordare constructivă cu acest acord preliminar cu privire la Malta de săptămâna trecută. Vor exista discuții la Consiliul JAI săptămâna viitoare și sper că uh, acolo se va deschide o nouă cale către, pentru viitor. Însă misiunea mea este să vin cu o abordare mai sustenabilă pe aceste subiecte și va trebui să revin la dumneavoastră în această distinsă comisie pe subiectele legate de căutare și salvare. În ceea ce privește Dublin, eh, regulamentul Dublin și dosarul care este blocat în Consiliu, Nimeni uh, n-ar fi mai fericit decât mine dacă s-ar debloca situația. Să nu credeți că este atât de ușor. Din păcate, nu este ușor, pentru că dacă ar fi fost, deja ar fi fost deblocat. Deci aceasta face parte din sarcina mea deosebit de dificilă de a găsi o modalitate de a debloca situația. Așa cum spuneam și mai devreme, Probabil că voi avea nevoie de experiența mea, dar și de alte propuneri, uh, astfel încât să pot debloca situația. Am răspuns mai devreme că dacă voi fi confirmată ca și comisar, voi începe cu un dialog pentru a găsi un consens cât mai larg, cât mai curând posibil. Dar, până la urmă, tot va trebui să venim cu o decizie pentru un nou pact. Mulțumesc, doamna Johansson, domnul Carem, reacția dumneavoastră timp de un minut trebuie să evaluăm uh, și aplicarea măsurilor actuale înainte să relansăm un pact. Deci vă angajați uh, să evaluați punerea în aplicare a instrumentelor actuale din pactul azil și dacă da, în ce termene, pentru că termenele sunt foarte importante și vreți să vă asigurați uh, și că orice propunere nouă va fi bazată pe concluziile acestui raport de punere în aplicare și însoțită de măsuri de impact elaborate în cooperare cu reprezentanții societății civile? Vă rog doamna Johansson. Avem deja șapte dosare în uh, pachetul de azil. Nu vreau să încep de la zero. Sper că putem uh, valorifica și porni de la ceea ce a lucrat uh, Parlamentul până acum. Deci abordarea mea uh, nu ar fi să o iau de la început. Prima mea opțiune ar fi să continuăm uh, ce avem deja, dar va trebui să continuăm procesul să vedem de ce avem nevoie pentru a debloca situația. Și aș fi bucuroasă uh, să țin la curent această comisie și să cooperăm în acest domeniu. Mulțumesc, doamna Johansson. Și acum ajungem la ultimul tir. Revenim la domnul Paul Orangel de la PPE. Un minut, vă rog. <coughs> Commissioner... Excuse me, excuse me, excuse me, excuse me. I made it, I made a mistake. It's, it's renew. It, excuse me, yes. Președintele se scuză, nu. Am greșit, da, tot grupul Renew. Îmi cer scuze, spune președintele. Am sărit un nume pe listă. E vorba de a, uh, penultima intervenție. Moritz Körner, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc în limba germană. Doamnă Johansen, în politica europeană de securitate avem o problemă. Din cele 22 de atentate teroriste din 2014 uh, care au avut loc în Uniunea Europeană, în toate uh, 22 a existat cel puțin un autor care era cunoscut de către polițiști. Dacă Uh, deci în trecut am adunat tot mai multe date pentru a îmbunătăți cooperarea poliționească în Europa. Era o idee să găsești mai repede uh, acul în carul cu fân. Și aici am uh, și o întrebare. Considerați că trebuie să punem capăt acestei politici uh, eșuate sau vom continua să adăugăm, să mm, colectăm date? Uh, deci uh, continuați, uh, voți continua să sprijiniți colectarea de date. Președintele, îmi cer scuze pentru că v-am sărit. Domnul Körner, aveți cuvântul, doamnă Johansen. Mulțumesc, domnule Körner. Sunt de acord cu dumneavoastră în multe privințe. Într-adevăr, cred că trebuie să îmbunătățim cooperarea între forțele poliționești și împreună cu Europol în Europeană am răspuns deja la o altă întrebare înainte și am spus că pentru mine uh, e foarte urgent să uh, reclădim încrederea. Avem nevoie de încredere reciprocă, trebuie ca forțele poliționești să coopereze și cred că pe asta ar trebui să punem accentul. Pe încredere. Și cred că ar trebui să folosim datele disponibile. Avem foarte multe oportunități pe care nu le folosim astăzi. Pe asta mă voi axa. Nu exclud că poate uh, va fi nevoie de propuneri suplimentare, dar cred că avem multe de făcut să punem în aplicare tot ce s-a convenit deja și să ne bazăm pe această încredere reciprocă pentru a coopera mai bine împreună pentru a combate criminalitatea organizată și terorismul. Mulțumim, domnul Körner. Aveți din nou cuvântul. Mă bucur de faptul că spuneți că vreți să încurajați cooperarea și încrederea între autoritățile polițienești. Și aș mai avea încă două întrebări la obiect. În primul rând, e vorba de încrederea în ceea ce privește probele electronice. Știți că există această propunere, uh, încrederea între autoritățile naționale de anchetare. Cum credeți că ar trebui continuată această propunere și nu considerați că, tocmai în spiritul încrederii, ar fi bine ca la următoarea prelungire a acordului SWIFT, Parlamentul European să trebuiască să voteze înainte ca propunerea să intre în vigoare. Mulțumesc din nou, doamna Johansson. N-am înțeles ultima întrebare. Țurâc. În ce privește următoarea prelungire a acordului SWIFT, nu credeți că ar fi bine, deci dacă se prelungește acest acord cu SUA, ca Parlamentul European să trebuiască să voteze acest acord, această prelungire. Mulțumim pentru lămurire. Aveți cuvântul, doamna Johansson. În ce privește probele electronice, trebuie să revin mai târziu să vedem cum putem continua pe viitor. Sunt foarte multe aspecte de care trebuie să ținem cont, iar în ceea ce privește acordurile internaționale, voi avea o consultare cu Parlamentul, da, cu mare plăcere. Și acum, iată, ultima lovitură, spune președintele, îi dăm cuvântul colegului Paul Orangel. Aveți cuvântul, un minut. Uh, commissioner designate. Stimată doamnă comisar desemnată, vreau să vă urez bun venit. Fiind ultima întrebare, dați-mi voie să scot în evidență că după această audiere riscați să fiți cunoscută drept comisara care va reveni, pentru că la subiecte importante ați răspuns în mod repetat că trebuie să reveniți ulterior. În ultimii cinci ani am revizuit pe deplin peisajul european în ceea ce privește sistemele informatice. Am eliminat lacune și am îmbunătățit sinergiile. În răspunsul dumneavoastră scris, ați uh, manifestat dorința de a pune în aplicare aceste uh, noi sisteme. Însă, în mandatul anterior ne-am confruntat cu numeroase obstacole din partea anumitor grupuri politice, nu în ultimul rând din partea grupului dumneavoastră politic și de ultimul uh, l-a reprezentat uh, proiectul VIS, uh, împotriva căruia a votat grupul dumneavoastră, fiind raportat, raportor asupra acestui dosar. Și având în vedere poziția grupului dumneavoastră, vreau să vă întreb, sunteți gata să stabiliți un termen limită clar și să îl dotați de un buget adecvat pentru ca acesta să devină operativ? În ultimul rând, credem că putem proteja mai bine copiii dacă putem stoca amprente de la vârsta de șase ani. Sunteți de acord cu această propunere care de altfel a fost sprijinită de comisie? Aveți cuvântul, doamna Johansson. Cred, dacă sunt uh, corect informată că la ora actuală se negociază la trilog, da, și asta au lucrurile. Sper că la trilog lucrurile vor merge lin. Nu ar fi însă înțelept din partea mea să vin cu un calendar precis înainte să se fi terminat trilogul. Sper însă că vom reuși să punem în aplicare um, acest proiect cât se poate de repede, pentru că e necesar. În ceea ce privește ce spuneați că nu am răspuns în mod corespunzător rămâne la latitudinea comisiei dumneavoastră de a decide dacă am răspuns uh, corect și pe deplin sau nu. Nu-mi revine mie acest lucru. Domnule Rangel, din nou, bun, am luat la cunoștință. Și acum, aș vrea să trec uh, la o parte importantă a portofoliului dumneavoastră care nu a fost abordată astăzi, pentru că e imposibil să luăm totul uh, în discuție, și anume asigurarea consecvenței între dimensiunea internă și externă a securității, informațiile online, ingerințele în uh, procesele electorale sunt un exemplu elogvent al acestei legături, unde e nevoie de o abordare mult mai coerentă și uh, mai fermă din partea Comisiei. Ce intenționați să faceți în uh, ce privește dezinformarea, ingerințele în procesele electorale și așa mai departe în următorii cinci ani? Aveți cuvântul din nou, doamna Johansson. Mulțumesc, sunt absolut de acord. Ex- există o legătură strânsă între securitatea internă și externă. Trebuie să clădim pe aceste elemente în ceea ce privește amenințările concrete la adresa proceselor noastre democratice, trebuie să colaborez îndeaproape cu comisari din alte domenii, pentru că este important să putem să ne protejăm cetățenii și democrația va fi absolut fundamental. În regulă, ajungem în acest fel la sfârșitul celei de-a doua runde de întrebări și răspunsuri. Which is due according to the rules of the game. Și potrivit uh, regulamentului nostru, uh, ajungem la uh, ultima declarație. Dacă acesta ar fi un uh, proces, uh, dumneavoastră, domnule comisar desemnat, ar trebui să faceți o ultimă pledoarie. Vă mulțumesc tuturor uh, pentru contribuții și că v-ați încadrat atât de bine în timp, în virtutea bunei discipline parlamentare. Acesta este un exercițiu deosebit de relevant de analiză parlamentară cu privire la competența și caracterul fiecărui comisar desemnat. Iar în acest caz vorbim despre doamna comisar desemnat Ulva Johansson pentru portofoliul de afaceri interne. Și această audiere a decurs uh, într-un mod uh, foarte satisfăcător. Vreo două ore am petrecut uh, la această audiere, mai mult sau mai puțin. Acum este rândul dumneavoastră pentru declarația finală. Aveți dreptul să încheiați această conversație pe care am avut-o printr-o scurtă declarație de maxim 5 minute. Vă dau din nou cuvântul, doamna Johansson, și vă mulțumesc pentru eforturile depuse pentru a-i mulțumi pe colegii care v-au adresat întrebări. Aveți din nou cuvântul. Thank you, thank you, Chair, and thank you on... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, distinșilor uh, membrii ai acestei comisii. Așa cum vă spuneam la început, uh, așteptam cu nerăbdare acest dialog și am avut dreptate pentru că uh, sunteți foarte competenți în această comisie și aveți uh, o cunoaștere aprofundată a situației de la fața locului din fiecare stat membru. Sunteți cu adevărat reprezentanți ai cetățenilor Uniunii Europene și de aceea sper să pot uh, lucra îndeaproape cu dumneavoastră în următorii cinci ani. Chiar uh, aștept cu interes această colaborare. Dacă, bineînțeles, voi fi confirmată. I think we are in the beginning uh, of a journey together. I hope suntem la începutul uh, unei uh, călătorii împreună pentru a implementa politici importante pentru cetățenii noștri. Atât migrația cât și securitatea sunt uh, priorități majore pentru cetățenii noștri. Sunt probleme pe care trebuie să le rezolvăm la nivel european. Deci avem o obligație să generăm rezultate în această privință. Așa cum spuneam și mai devreme, îmi este clar că trebuie să apărăm valorile în interiorul Uniunii Europene dar uh, să ținem cont și de impactul regulilor noastre în afara Uniunii Europene. Cred că Uniunea Europeană trebuie să conducă prin puterea exemplului. Drepturile fundamentale uh, nu uh, uh, vor fi niciodată negate de noi. Acestea sunt modul nostru de viață. Și ambiția mea este să rezolvăm aceste probleme. Răs, uh, succesul nostru uh, comun va fi judecat prin uh, modul în care vom reuși să găsim aceste soluții comune, soluții predictibile, soluții sustenabile pe baza valorilor noastre și a drepturilor fundamentale. Avem nevoie de soluții cu adevărat europene pentru a gestiona sistemul de migrație. Avem nevoie de măsuri de căutare și salvare în contextul unui uh, pachet cuprinzător care să includă căi legale și trebuie să protejăm dreptul de a solicita azil iar solicitările de azil trebuie să fie evaluate cu rapiditate și la nivel individual. Persoanele care nu au dreptul legal de ședere trebuie să fie returnate în conformitate cu regulile noastre comune și într-o manieră demnă. Bineînțeles, aceasta are legătură cu accelerarea eforturilor de combatere a traficanților și contrabandiștilor. Interesul superior al copilului și perspectiva de gen sunt uh, condiții prealabile pentru toate demersurile noastre și trebuie să fie esențiale în toate politicile noastre și vă asigur că așa se va întâmpla. În ceea ce privește securitatea și combaterea terorismului, am făcut foarte multe până acum, dar trebuie să facem și mai multe. În opinia mea, nu trebuie să mm, ezităm să Uh, facem pași suplimentari uh, pentru a consolida cooperarea între autoritățile de punere în aplicare a legii. Așa cum v-am spus deja de multe ori, încrederea este esențială în materie de cooperare. La un nivel mai uh, general, o cooperare funcțională este esențială pentru încrederea pe care o au cetățenii în proiectul european. Așa cum am sugerat uh, și cum am spus mai devreme, cooperarea și compromisul sunt elementele centrale ale modului de lucru european. În uh, acest uh, portofoliu care mi-a fost încredințat acum trei săptămâni, cred că trebuie să găsim soluții comune și să consolidăm cooperarea și încrederea. Încrederea trebuie să se afle în uh, centrul tuturor demersurilor noastre. Încredere între instituțiile europene, între statele membre sau încredere în relația cu cetățenii europeni. Încrederea trebuie să fie uh, cimentul care stă la baza construcției europene. Așa intenționez eu să procedez dacă voi fi confirmată. Și așa cum spuneam, aștept cu nerăbdare să revin și să colaborez cu această comisie care are un nivel atât de ridicat de competență și de implicare. Mulțumesc foarte mult! thank you, Commissioner. Mulțumesc foarte mult, stimată comisar desemnat Ilva Johansson, în numele nu doar uh, colegilor care se află aici la prezidiu, ci și în numele tuturor colegilor de la Comisia Libe, că am apreciat eforturile dumneavoastră de a fi la înălțimea așteptărilor legate de acest portofoliu pe care îl veți umple cu caracterul dumneavoastră și cu angajamentul dumneavoastră. Aș dori să vă spun că tocmai am notat, poate că ați observat, că Comisia Libe este o comisie foarte activă uh, vedeți uh, cât de importantă este participarea Uh, până în ultima clipă, două ore și jumătate, colegii au stat uh, în sală, număr foarte numeros, numeros, ceea ce arată cine suntem noi. Comisia Libe este comisia atât de implicată pe subiecte care fac uh, obiectul uh, viitorului dumneavoastră portofoliu. Migrație, circulația liberă a oamenilor, pachetul legat de migrație, de azil, toate agențiile care fac parte din această constelație de care ne ocupăm noi, uh, Comisia Libe. Și securitatea, care a fost încarnată în fosta comisie de către un comisar care avea un portofoliu separat de portofoliu JAI. Acum dumneavoastră veți acoperi ambele portofolii. Deci, dacă există un comisar de tip comeback, e foarte bine, e de bun augur, pentru că această conversație nu avea cum să vină cu uh, soluții finale. Conversația sau uh, dezbaterea noastră este deschisă și vă mulțumim pentru acest schimb de opinii la această audiere. Aș mai adăuga doar ceva. Doamna von der Leyen, președintele ales, a spus foarte clar când a luat cuvântul la plenară cu ocazia discursului după care a urmat uh, votul pe care noi l-am acordat, votul de încredere, a spus că va face tot ce poate pentru a spori capacitatea Parlamentului European, prerogativele, inclusiv în ceea ce privește inițiativele legislative. Ceea ce înseamnă, pentru o comisie ca noi, care practic este o instituție unde se face legea, e o comisie legislativă, a fost o dovadă de respect, nu numai pentru uh, dosarele în curs, care sperăm să devină legislație europeană cât mai uh, repede cu putință, ci și pentru inițiativele care au fost adoptate și sprijinite de către Comisia Plenară și care au fost votate de către plenarea Parlamentului. Vă dau doar un exemplu, un raport din proprie inițiativă. Eu am fost, am avut onoarea să fiu raportor pentru vizitele umanitare. E clar că Comisia Libe își extinde competențele și ne dăm seama că comisia noastră va fi implicată în uh, audierile a cel puțin opt uh, comisari. Ne dăm seama că este o comisie uh, competentă, este comisie asociată încă o dată la opt audieri, deși există doar un portofoliu care ține complet și exclusiv de activitatea noastră. și de aceea am avut această audiere. Nu am avut nicio altă comisie invitată, tocmai pentru că e portofoliul dumneavoastră care atrage atâta atenție. Ați constatat câtă energie uh, s-a desprins din această audiere cu ocazia întrebărilor. Vă mulțumesc pentru răspunsuri, iar în ceea ce privește evaluarea acestei audieri, coordonatorii se vor întâlni mai târziu, chiar astăzi, la ora 19 vă vom transmite sala unde va avea loc evaluarea acestei audieri. Mulțumim, doamnă comisar Ilva Johansson. session is adjourned. Ședința se suspendă.